il est important qu'on puisse dégager, euh, qu'il y a deux arcs de crise, une approche intégrée. Două arcuri de criză et trebuie să avem o abordare integrată, politique externe, politique de apărare și politică de siguranță internă, pentru că aceste trei elemente sunt legate. Cam acestea au fost lucrurile pe care am vrut să le spun la începutul acestei reuniuni. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, uh, domnul Lopez Blanco. Vă Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și eu pentru invitația pe care mi-ați adresat-o ocazie cu care pot să transmit anumite informații colegilor pe care îi uh, stimez foarte mult și cu siguranță sunt mai pricepuți decât mine în acest domeniu. Motiv pentru care nici nu pot să adaug foarte multe ce au spuse deja de Gil, pentru că dumnealui s-a ocupat foarte bine de acest subiect, a diagnosticat foarte bine subiectul și probabil că în prezentarea mea vor apărea și orece nuanțe pe aici, pe acolo, însă uh, Practic, de un an și jumătate lucrăm împreună pe marginea acestui dosar, așa încât uh, încă avem o grămadă de lucruri în comun. Așadar, dați-mi voie să mă ocup să delimitez un pic subiectul. Uh, spunea ceva mai devreme Gil că trăsătura acestei zone este că este în, în jurul oceanului, deci Sahelul în sine este ca un ocean practic, înseamnă că este imposibil de controlat, exact ca un ocean. Și pot să vă spun că sunt prea puține uh, forme de control acolo, pentru că e un teritoriu foarte întins, un teritoriu acoperit de deșert, uh, deșert care este împărțit între mai multe state, state care însă sunt foarte slabe și cât se poate de fragile. Uh, cu alte cuvinte, nu sunt, mă rog, state pe care să le clasăm ca fiind fragile în baza definiției pe care o știm noi de uh, a fragilității, nu e, neapărat, nu e neapărat vorba despre Somalia, e vorba de state care pur și simplu există și care se confruntă cu o dificultate reală în a-și afirma uh, suveranitatea și chiar au probleme la nivel de capitală. De feblesă se confruntă cu o serie de dificultăți care, dintr-un anumit uh, punct de vedere, reprezintă consecința unor, să spunem, mișcări sau reglementări politice în trecut. Spre exemplu, faptul că în nordul din statului Mali nu a fost prezentă autoritatea din Mali, acest lucru explică problema cu care se confruntă Tuaregii, spre exemplu, și pentru a atenua această problemă e nevoie de anumite intervenție. Um, dintr-un anumit punct de vedere, deci, trebuie să avem întotdeauna mare grijă la problemele de care ne ocupăm astăzi, ca nu cumva aceste probleme să creeze alte probleme un deceniu mai târziu. Iată un exemplu elocvent este cel al statului Mali. Spuneam, această absență a statului, această neimplicare a statului este o trăsătură a acestei zone, Sahara, Sahelul, foarte greu de controlat. Mm -hmm. Et surtout quand il n'y a pas și literalmente este de necontrolat și pentru că nu există resurse și astfel s-a creat acest teren propice apariției acestei organizații ACMI, deci uh, prezența acestor, acestor organizații ACMI în nordul statului Mali și uh, pot să vă spun că modul în care s-a format această organizație, de fapt, nici nu ține de problemele cu care se confruntă aceste țări. Este o problemă, zicem, exogenă, deci una externă acne este, de fapt, un element extern uh, în relația cu cele trei țări din regiune și care încearcă să prindă rădăcini, care încearcă să se uh, stabilizeze acolo și, uh, practic, se realizează acest lucru prin căsătoria cu reprezentanții comunității locale, achiziții pe care le fac, cum ar fi Al-Qaeda plătește de trei ori mai mult pentru o oaie decât dacă s-ar vinde pe piață și acesta este genul de tehnică prin care se stârnește interesul cu privire la prezența al caidei în Maghreb și, firește, este vorba de o prezență care se dorește a fi una pașnică. ACMI este prezent în această zonă de vreo 20 de ani. Ori de-abia în urmă cu ceva vreme, din 2005, spre exemplu, uh, în ultimii ani au început câteva atentate, pentru că abia în 2005 a avut loc un prim atentat în Mauritania. Ori pot să vă spun că ACMI era prezent în această oră dinainte de 2005. Deci era prezentă această organizație, dar acum încearcă să prindă rădăcini, să ia legătura cu populația locală și asta se constată nu numai aici, în Malgi și prin alte Uh, părți și problema pe care va trebui să o soluționăm va fi aceea de a încerca să tăiem legătura cu populația. Deci trebuie să vedem care este uh, mecanismul prin care își țese, să spunem, această rețea de legături ACMI și în ce mod acest gen de strategii pot să ne permită, pot să ne aducă în situația de a tăia aceste legături. Deci uh, mai ușor de zis, mai greu de făcut. Așa cum uh, v-a spus de altfel și domnul Gilles de Kerhove, aspirația secretarului general al Consiliului și al coordonatorilor al Comisiei și așa mai departe, a președintelor statelor membre, este de a pune la punct o strategie cuprinzătoare, o strategie care să ne permită să ne activăm toate instrumentele de care dispunem. Sigur că foarte bine să ne gândim să activăm toate aceste instrumente, însă trebuie să reușim să punem un diagnostic comun, să stabilim împreună problema și să o soluționăm. Dar nu e de ajuns. Spuneam, este necesar, dar nu și suficient, deci trebuie adăugate și alte mijloace de acțiune. Așa cum a spus și domnul Kerhove, am pus la punct un document cu o serie de variante care a fost prezentat în uh, Consiliu și în care erau analizați câțiva factori de risc. Factori de risc um, care ar putea prezenta o dimensiune regională sau nu neapărat. În orice caz, trebuia să hotărâm dacă e vorba de o problemă regională sau dacă nu cumva e vorba de uh, mai multe probleme naționale. Dacă doar regii Niger au legătură cu cei din Mali. În ce mod, să spunem, se manifestă ACMI, care sunt dimensiune transversal regionale a acestei probleme și trebuie să încercăm să tratăm fiecare țară în funcție de trăsăturile sale, de punctele bune și nu numai. Din acest motiv, Consiliul a fost de acord cu aceste misiuni de constatare, deci să ne deplasăm la fața locului și să vedem ce ne pot spune în cadrul acestor partenerii noștri. Și a reieșit foarte clar, cu toții ne-au spus, de fapt, practic uh, aproape cu aceleași vorbe, că nu e genul de problemă pe care să o rezolvăm uh, separat. E o problemă regională, cu toți au spus, în toate felurile, și președintelui, și prim-ministrului, și ministrului, și comisarilor, și ofițerilor de poliție, și societatea civilă, Practic, ăsta era refrenul pe care cu toții l-au repetat. Deci, această problemă nu este una pe care această țară să o rezolve de una singură. E nevoie, așadar, de o abordare regională. Așadar, firește că nu, asta nu înseamnă că toate țările din regiune vin cu aceeași abordare, nu? Chiar dacă e o abordare regională. Și dacă avem patru probleme majore, cum ar fi prezența ACMI, Uh, activitățile respective și prezența insurgenților, deci a toaregilor, problemele de guvernanță și așa mai departe, islamismul care se radicalizează, problema care trebuie rezolvată, trebuie să vedem care dintre state consideră că amenințare sau alta este prioritară. Probabil că, spre exemplu, statul Mali, malian, consideră că toaregii sunt o prioritate. Deci, s-ar putea foarte bine ca guvernul și chiar a existat probleme la nivelul guvernului din Mali să se implice în această problemă. Eh, aussi, la, les risques de islamisme... De asemenea, există și riscul islamist radical. Acest risc a fost subestimat de toată lumea, dacă nu chiar neglijat. Și până la urmă așa s-a întâmplat de fiecare dată cu islamismul și cu suniții și cu numai probleme de toleranță, de intoleranță și dintr-o dată, de fapt, eh, ne dăm seama că în trei ani de zile numărul de eh, moschee, spre exemplu, a crescut foarte mult de 5 ori în anumite țări și că numărul imamilor pakistonezi sau saudiți sau mai știu eu ce altceva Uh, a crescut uh, în mod exploziv în toate cele trei țări. În orice caz, chiar și așa, există această atitudine, ai că nu e riscul atât de mare, că avem un uh, islam nu știu de care, nu știu cum, care este unit și liniștit și așa mai departe. Cu alte cuvinte, pot să vă spun care au fost concluziile noastre în legătură cu cele trei țări. În Mauritania, pot să vă spun în primul rând că este o țară cât se poate de fragilă și de slabă, confruntată cu o serie de probleme. Pot să vă spun că dintre aceste trei țări pot să vă spun că am aplicat procedura articolului 96 și nu știu dacă sunt printre dumneavoastră colegi care cunosc sau nu cunosc acest lucru, dar articolul 93 nu, 96, deci Cotonou, este o țară care încetează cooperarea, deci care este în regim de a fi sancționată pentru că a avut loc acolo o lovitură de stat și, deci, cu alte cuvinte, au încălcat prevederile acordului de la Cotonou. Deci, prima dintre aceste țări a fost Mauritania, problema a fost soluționată, așa am putut să mergem în misiune și timp de mai multă vreme Nigerul s-a aflat într-o situație excepțională, iar țara în continuare se află într-o situație care se încadrează la articolul 96, dar de bine de rău există o revenire către democrație, ceea ce ne-a și permis Nigerul sau Mauritania ne-a și permis să facem această deplasare, iar contextul s-a îmbunătățit foarte mult, însă chiar și așa acest lucru ne arată cât de fragilă este din punct de vedere democratic această țară. Deci în, în Mauritania. Mauritania vorbim despre o sărăcie extremă, de o inegalitate foarte pronunțată, există probleme la nivel social și există trei grupuri de populație, maurii alb-negri populația neagră propriu-zisă, care au, uh, mă rog, fiecare părerea lui în legătură cu care ar fi natura culturală reală a acelui stat. Există un anumit conflict în ceea ce privește, punem uh, această creare a națiunii, această coagulare a națiunii și măcar pe aceste chestiuni nu s-a pus de acord. Fiește că există o elită care insistă către o mauritanie mai degrabă orientată către Uh, mă urc către Africa de Nord, către Islam, deci, dar există totuși o pondere demografică care orientează Mauritania mai degrabă către sud și acolo se produce o fractură, o fractură care care are legătură și cu uh, reale inegalități care există. Există o serie de elemente care țin de populația tânără, populația cu studii universitare, care de fapt nici măcar nu au acces în posturile de funcționari publici, în uh, serviciul public, din cauza că sunt de cutare sau cutare rasă. Deci există această fractură care de fapt reprezintă o formă de fragilitate a statului și sigur că statul este conștient de această problemă și încearcă să o rezolve nu e vorba de eh, ceva ce să spunem se situează în afara discuției politice în niciun caz, ci e vorba de o chestiune în cadrul căreia se, se întâlnesc această elite și care se ocupă de această chestiune și încercăm și noi să-i ajutăm pe tineri. Firește că, așa cum a spus domnul de Kerhove, Există foarte multe slăbiciuni ale sistemului de securitate, chiar dacă există o strategie cu privire la forțe armate și a poliției pentru a încerca să, să se ocupe uh, teritoriile, însă au existat atentate la Nouakchott. Deci există celule teroriste în capitala mauritaniană și există uh, un sprijin logistic real la Nouakchott, care poate fi activat. Deci, statele membre, poate că au mai multe informații în legătură cu aceste chestiuni decât să știu, știu eu funcționarii din, uh, din Comisia Europeană. În orice caz, uh, aceasta ar fi problema în Mauritania. În Mali, acolo unde există, deci, baza ACMI, ei au evocat problema tuaregilor și faptul că statul a abandonat această regiune de nord ca urmare a e, uh, regulamentului 1990 și acest spațiu a fost lăsat de izbeliște uh, și practic acolo fac cam ce vor toaregii, pentru că oricum ei voiau să fie oarecum uh, lăsați în vage și este o regiune unde are loc un trafic intens prin intermediul toaregilor care s-au instalat acolo și care au stabilit uh, legături cu anumite categorii de populație din Mali. Însă problema care uh, nu s-a rezolvat încă este legătura între populația toaregă și stat. E un divorț, e de fapt vorba de genul de atașament al acestui există, de fapt, o lipsă de atașament între acest stat, între statul din Malian și populația de acolo. Nu există un contract social în acest sens și acest lucru, sigur, creează o anumită fractură pe care toată lumea o exploatează și trebuie spus că în Mali chiar se poate spune că centrul de greutate îl reprezintă existența a câteva zeci de mii de tineri, foști luptători, care nu sunt reintegrați în economie, care pur și simplu au ieșit din această societate, dar care sunt supuși unor mari ispite, pentru că nu e foarte greu să câștigi bani răpind cetățenii europeni sau vânzând uh, droguri și există și o economie neagră, o economie infracțională care ființează și care creează stimulente economice și creează pur și simplu și posibilități imense de, de câștig. Ori uh, acești tineri, e foarte greu să îi tratezi în vreun fel dacă ne gândim la această situație. Nici nu se pot trimite acolo experți pentru că riscă să fie răpiți. Cum să avem noi în vedere un, o modalitate de dezvoltare având în vedere care sunt riscurile? Sigur că lucrurile sunt și mai, greu, mai grav în, în Afganistan sau în Somalia, dar este una dintre problemele cu care se confruntă regiunea Sahelului pentru că eu această problemă e văzută ca un adevărat uh, sau cu bani, un milion de euro, nu? Dacă ești, e ca și când te plimbi pe stradă cu un sac cu bani după tine. Le même element de, d'insécurité. În ceea ce privește Nigerul, există aceleași elemente de nesiguranță, există ACMI și există așa numitul banditism rezidual, care este uh, consecința faptului că nu s-a rezolvat problema tuaregilor și e genul de banditism care nu ține de rețelele mari de trafic, ci e o chestie care ține pur și simplu de siguranța de zi cu zi. Uh, e vorba de răpiri sau chiar, uh, mă rog, răpiri uh, mai mici sau chiar, um, să spunem, mai mari, depinde cât, cât sunt implicați. A vorbit și Gilles de Kerhove. Există în Niger o legătură cu partea de nord a țării care prezintă un plus de riscuri față de restul teritoriului. În orice caz, Nigerul, prin comparație cu celelalte două țări, de bine de rău prezintă câteva elemente importante în sensul că aceste forțe de siguranță sunt ceva mai eficace decât cele din Mali și decât uh, forțele din Mauritania, pentru că există o mai bună cooperare din partea populației în sensul că există anumite comandori de ACMI care au fost identificate și sunt și denunțate. Deci s-a întâmplat deja acest lucru. În Mali, probabil pe de altă parte, este exact pe dos, probabil că nu sunt denunțați, însă în Niger au existat cazuri când armata a putut să intervină foarte rapid pentru că uh, au luat această măsură și, în orice caz, dintre toate țările din regiune, pot să vă spun că Nigerul are relații bune cu toate celelalte țări, și cu Mauritania, și cu Mali, și cu Algeria, și cu Libia. Și pot să vă spun că poate fi o țară importantă în perspectiva creierii acestei, acestui echilibru regional. Cred că Gilles a pus bine punctul pe ei, există o lipsă de coordonare între țări, pe de-o parte și comunitatea internațională, pe de altă parte există o lipsă de resurse în ceea ce privește sistemele de securitate. Aceste uh, lipsuri sunt foarte clare, sunt semnificative și ele necesită anumite competențe care nu stau în mâinile uh, instituțiilor Uniunii Europene, ci Uh, statele membre sunt cele care trebuie să suplinească aceste competențe și fac acest lucru. Probabil că ar trebui să se străduiască ceva mai mult și într-un mod uh, oarecum mai coordonat uh, cu instituțiile Unii Europene. În orice caz, ei dispun de aceste resurse și există și aspectele care țin de vulnerabilitate în materie de guvernanță și dezvoltare, cum am putea noi să intervenim. Sigur, acestea erau una dintre întrebările uh, lui Gil, cum putem vorbi de dezvoltare într-o zonă unde nici măcar nu există siguranță. Sigur că mai putem discuta această chestiune. În orice caz, trebuie să vedem cum să creăm, să spunem, niște instrumente corespunzătoare pentru o regiune pentru care nu le avem. Și trebuie de asemenea să ne ocupăm și de conflictele nesoluționate, cum sunt cele cu Toregii sau cum sunt problemele din Mauritania. Dacă nu dăm o mână de ajutor acestor țări să rezolve aceste probleme și acest gen de fractură, fractură internă care um, sporește gradul lor de fragilitate și, de, uh, și slăbiciune lor, va fi foarte greu să vorbim de orice fel de dezvoltare, uh, mai ales dacă ne gândim la toate amenințele care există. E nevoie să existe o reconciliere, e nevoie să existe măsuri de dezvoltare și cred că am vorbit destul și vă rog să mă iertați că m-am lungit atâta și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc! Doamna Rüsteinbrunn. Le président et merci. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru invitație. Am uh, pregătit uh, această intervenție în limba engleză. For, for inviting... Aș dori să le mulțumesc organizatorilor că au invitat Națiunile Unite să participe la această întâlnire. Și aș dori să vă spun de la început un lucru. Mă voi adresa provocărilor din regiunea Sahel, bazându-mă pe munca un, un ODC în ceea ce privește combaterea terorismului în această regiune. Ne dorim să venim cu un răspuns la terorism. Provocările pe care mă voi axa sunt acelea pe care le-am identificat împreună cu țările din regiune. E vorba de niște provocări asupra cărora țările respective ne-au cerut asistență pentru a le putea depăși. Pentru aceia dintre voi care nu cunosc uh, organizația noastră, noi suntem cei care trebuie să ofere asistență statelor membre, astfel încât ele să ratifice și să implementeze un cadrul uh, Convenția Internațională privind terorismul. Am făcut acest lucru într-un număr mare de țări, în 168 de țări. Mi-am trimis asistența în aceste state începând cu anul 2003. Și mă refer aici și la țările din regiunea Sahel, din Africa de Nord și Africa de Vest. Antevorbitorii mei au subliniat faptul că există provocări în ceea ce privește securitatea în aceste zone și că e nevoie de o abordare integrată. Nu voi mai insista asupra acestor aspecte legate de securitate și provocările legate de aceasta. Mă voi axa însă pe următorul fapt. Din punct de vedere al 1DC, un răspuns la asemenea provocări se bazează pe un cadru juridic unul care să poată să, pe un sistem penal care să funcționeze și să aibă niște componente foarte bune. Trebuie să fie construite noi capacități. Acest, acest lucru ar fi important. Sistemul penal, instituțiile judiciare, cu toate trebuie să fie îmbunătățite și crescute. De asemenea, credibilitatea acestor instituții este foarte importantă și, și împiedicarea corupției. Ne aflăm într-o poziție foarte bună de a putea să ajutăm statele membre să depășească problemele când vine vorba despre prevenirea terorismului, despre această ramură, ea este una foarte importantă în ceea ce privește combaterea terorismului. Ne bazăm pe experți, sediul e la Viena, avem mai multe birouri în diferite regiuni, avem ofițeri și în Dakar, iar ofițerii de acolo se ocupă tocmai de regiunea Sahel. Tot din punctul nostru de vedere, noi avem o perspectivă integrată, un program integrat. Ne dorim să avem o abordare sistematică a acestor probleme. Ceea ce facem noi seamănă foarte mult cu ceea ce ați auzit de la cei doi vorbitori care au luat cuvântul înaintea mea. Infracțiunile grave, între care și terorismul, sunt cele care duc la, uh, o, la probleme în ceea ce privește dezvoltarea. Turiștii sunt și alungați, investițiile sunt alungate, vorbim de niște impedimente foarte importante în ceea ce privește dezvoltarea. Noi analizăm și drepturile cetățenilor, ne ocupăm și de acestea, dreptul la liberă circulație, accesul pe piața de muncă, accesul la educație. Toate acestea sunt subminate de terorism. În regiunea sahelo-sahariană, am auzit deja o descriere a amenințărilor siguranței de aici, și sunt exact acele elemente de care un ODC se ocupă în această zonă. Există legături între grupuri teroriste și alte grupuri infracționale din regiune. Includ aici și traficul de droguri, traficul cu arme. E clar că există o adevărată nevoie de a ajuta aceste state într-o manieră integrată. Din acest punct de vedere, aș dori să mă axez pe patru provocări specifice care au fost identificate de noi împreună cu statele respective și să vedem ce răspunsuri le putem da acestor țări. În primul rând, nevoia de pregătire juridică în ceea ce privește contraterorismul pentru ofițerii din aceste state. În majoritatea țărilor din regiunea Sahel există foarte puțini procurori care au expertiza tehnică de care e nevoie pentru a se ocupa de infracționalitatea specifică de aici, pentru că întâlnim aici terorismul și multe alte tipuri de infracțiuni. Nu există specializare în sistemul juridic din aceste țări. Judecătorii și procurorii pot să lucreze în orice tribunal și să se ocupe de orice fel de problemă juridică. În același timp, cifra de afaceri este foarte mare în sistemul uh, judiciar, de obicei, un judecător nu lucrează pentru foarte mult timp în același tribunal. Pe de o parte, trebuie neapărat să ajutăm aceste țări să aibă judecători și procurori specializați, iar pe de altă parte, trebuie să existe o minimă expertiză în ceea ce privește combaterea terorismului între cei care se ocupă cu acest subiect. e ceva de care ne ocupăm împreună cu Mali, Niger, Mauritania și Burkina Faso pentru moment. Între altele, lucrăm și cu instituțiile judiciare din aceste țări, astfel încât să ne asigurăm că activitatea noastră este durabilă. Acum Încercăm să avem un program prin care să îi instruim pe instructori, astfel încât să ne asigurăm că aceste instituții vor putea în continuare să pregătească, să îi formeze pe toți judecătorii și procurorii din aceste țări. E o abordare pe care am dori să o transferăm și în alte țări din regiune de îndată ce vom avea fonduri însă pentru moment ne concentrăm pe cele patru țări pe care le-am menționat. Acest program uh, va, se va derula înainte de sfârșitul acestui an. O a doua provocare, care a fost menționată de antevorbitorii mei, e următoarea. Nevoia de o cooperare cooperare internațională și regională sporită. Noi ne axăm în mod special pe cooperarea în ceea ce în uh, materie judiciară. E o provocare foarte importantă în această regiune și acest lucru l-au menționat și vorbitorii dinaintea mea observăm că există o voință a țărilor de a își consolida cooperarea Cele patru țări pe care le-am menționat au lansat recent o platformă în iunie în Bamako în ceea ce privește cooperarea judiciară între aceste patru țări în cazurile care au legătură cu terorismul, însă această platformă este foarte folositoare și în cazul altor tipuri de criminalitate. Cele patru țări s-au organizat astfel încât să lucreze împreună în ceea ce privește extradarea. Există ghiduri, manuale, astfel încât să aibă uneltele de care e nevoie pentru a putea coopera. Pe de-a lungul de-a lungul timpului am lucrat împreună cu aceste state, astfel încât cooperarea în domeniul judiciar să fie consolidată. Această platformă despre care vorbeam s-a dezvoltat pentru că am cunoscut niște rezultate foarte pozitive de la o altă platformă și într-un singur an, țările care folosiseră această platformă s-au ocupat de 30 de cazuri de extradare și asistență judiciară. A fost un mod foarte bun de sporire a cooperării. Plus valoarea acestor platforme e faptul că sunt o bază care poate să ajute identificarea nevoilor. E nevoie de un angajament continuu. Aș dori să accentuez și următorul fapt. Țările care au cerut această platformă de azil au spus și următorul lucru. Acceptă și alte țări din regiune. Platforma rămâne deschisă și pentru alte state. O a treia provocare despre care doresc să vorbesc e nevoia de expertiză specializată în anumite domenii tematice. Și mă refer aici din nou la natura terorismului, care este în continuă schimbare, motivare, finanțare, mecanisme de atac. Toate aceste procese se dezvoltă și se schimbă în continuare. Țările trebuie să-și dezvolte o expertiză specializată în diferite domenii. Trei sunt importante pentru această regiune. În primul rând, terorismul maritim. În uh, Golful Guineei este o, o mare amenințare acest tip de terorism. UNODC are expertiză în acest domeniu tot noi ne ocupăm și de uh, combaterea pirateriei. Ramura noastră se ocupă de domeniul acesta maritim în cooperare cu alți actori foarte importanți și, și Consiliul de Securitate este implicat alături de noi. De exemplu, în iunie a existat o întâlnire pentru țările africane în ceea ce privește consolidarea regimului juridic. Între țările din Africa exista o ratificare, procentul ratificării în ceea ce privește instrumentele judiciare era foarte scăzută și vorbim de țări care au o, o au acces la mare sau au platforme maritime. Ne dorim să includem și țări din Africa de Vest și din regiunea Sahel. O altă provocare e finanțarea terorismului și acesta e un domeniu în care lucrăm îndeaproape cu statele din regiune, astfel încât să există formare specializată. Un atelier a fost organizat în Dakar în martie pentru Uniunea Monetară Africană Occidentală. Continuăm să oferim sprijin acestor state în acest domeniu. Există um, diferite parteneriate cu organizații internaționale, cu Fondul Monetar Internațional, în acest, în acest domeniu avem parteneriate care funcționează foarte bine. Trebuie să menționez și terorismul nuclear și acesta este o amenințare în zonă. Există anumite state care au astfel de resurse nucleare și care ar putea deveni și ținta ale unor atacuri nucleare. Acest aspect este foarte complicat din punct de vedere juridic și de aceea este nevoie de expertiză specializată pentru a putea aborda acest domeniu. În acest context, mai doresc să menționez și următorul fapt. Pentru a putea organiza aceste mm, evenimente prin care oamenii să fie formați, noi ne ocupăm de mai, noi avem mai multe instrumente, unele bazate și pe internet, și ne dorim să le implementăm și în regiunea sahelo-sahariană. E vorba de o platformă virtuală de învățare, astfel încât acei oameni care au participat la sesiunile de formare organizate de noi pot să continue activitatea în acest sens. Așa încercăm noi să promovăm cooperarea sporită în această zonă. Și acum o ultimă provocare pe care vreau să o subliniez. A fost și ea menționată de antevorbitorii mei. Există legături foarte puternice între terorism și alte amenințări ale securității, cum e traficul de droguri, traficul de persoane umane și alte asemenea activități. Toate acestea au fost subliniate în ultimii ani, vi s-a acordat un mare atenție la biroul nostru din Dakar. Programe integrate sunt în dezvoltare. Filiala pentru prevenirea terorismului joacă un rol foarte important în, a, în această problemă. Anul trecut a existat o întâlnire în Las, Las Palmas pentru statele membre ECOVAS, atunci ni s-a cerut nouă celor de la UNODC să continuăm să lucrăm să luptăm împotriva terorismului și a criminalității organizate prin uh, cooperare. Noi încercăm să ne ocupăm acum de această problemă filiala pentru prevenirea terorismului, încearcă acum să îți descentralizeze programele pentru a putea avea o abordare mai axată, mai uh, axată pe nivelul local. Ne dorim să ajungem mai bine la nivel local și regional. În programele regionale există și programe naționale conținute. Primul care a fost dezvoltat s-a făcut cu statul Mali și aici prevenirea terorismului joacă un rol foarte important. Există asemenea programe și pentru alte state. Înainte de a încheia, am menționat parteneriatele pe care le dezvoltăm cu diferiții actori astfel încât să putem să ne ocupăm de diferitele tipuri de infracționalitate. Lucrăm uh, cu actori regionali, subregionali, dar și internaționali. Lucrăm cu Interpol și cu WACI adică inițiativa africană de pe coasta occidentală și, cu această organiz- și această organizație ne este parteneră. Mai există un uh, proiect care este de asemenea plin de importanță. Și credem că doar așa vom putea reuși să consolidăm aceste parteneriate. Parteneriatele cu Uniunea Europeană și instituțiile europene sunt foarte importante pentru noi. S-a vorbit despre abordarea Uniunii Europene în această regiune și a statelor membre. Deja avem legături strânse cu reprezentanții din aceste regiuni. Ne bucură foarte mult acest fapt și ne dorim să se dezvolte și mai mult. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat această ocazie de a putea vorbi despre aceste probleme importante. Sper că e un pas înainte spre o cooperare consolidată între noi în regiunea Sahel. Vă mulțumesc! Cu, merci a vous. Mulțumesc uh, foarte mult! Vă mulțumesc pentru aceste expuneri atât de complete, având în vedere amploarea fenomenelor. Aș vrea să notez ceea ce spunea uh, domnul Kerkov și anume că nu suntem influențați de niciun fel de ideologie. Vorbim mai ales despre aspectul securitate la sede, dar suntem conștienți de legătura strânsă între aceste problematici și problematica dezvoltare care rămâne prioritară. Aș vrea, deci, să dezamorsez de la bun început o eventuală dezbatere asupra acestui subiect abordăm chestiunea securității pentru că este obiectul comisiei noastre, însă nu neglijăm aspectul dezvoltare și cred că prezentările dumneavoastră au reflectat această legătură. Al doilea punct important este caracterul global al acestor uh, chestiuni. Este foarte greu să spui unde încep și unde se opresc amenințările. Ați vorbit despre terorismul nuclear, de exemplu care sper că rămâne doar uh, o amenințare potențială, însă există țări producătoare de uraniu și deci uh, acest uh, potențial există, deci ne dăm seama că există un evantai întreg de amenințări care planează în această regiune. E greu de asemenea să izolezi fenomene strict criminale sau teroriste și să le separi de dificultățile în exercitarea suveranității și în construcția acestor state. Domnul Lopez Blanco a evidențiat dificultățile culturale legate de coerența statului mauritanian, de exemplu. Se pune de asemenea problema tuaregilor în Niger și în Mali. Toate acestea fac uh, să fie foarte greu să izolezi fiecare parametru în parte pentru a aborda fiecare fenomen separat. S-a vorbit de asemenea despre cât de grea este cooperarea regională. Într-adevăr, dacă ne concentrăm asupra celor trei țări saheliene, Mauritania, Mali și Niger, e greu să vii cu răspunsuri la amenințările de securitate. Trebuie să se țină seama de rolul Algeriei, rolul Libiei. Ați uh, menționat de asemenea cele două arcuri de criză și amenințările care merg până în Golful Guinei. Ați vorbit despre piraterie, se poate vorbi și despre traficul de droguri, despre această nouă rută pentru uh, traficul de cocaină din uh, America de Sud. Cam acestea sunt problematicile care trebuie abordate. Aș vrea să pun o întrebare legată de ceilalți actori internaționali în această regiune, în special Statele Unite. Statele Unite au uh, încheiat un parteneriat transsahelian cu privire la contraterorism și a existat o arecare influență ideologică pentru că s-a pus accentul pe contraterorismul legat de securitate și s-a pus mai puțin accentul pe dezvoltare și pe programele civile. În ce măsură se mențin aceste programe și care sunt orientările lor actuale? Vă adresez întrebarea dumneavoastră care sunteți experți în această regiune. Se vorbește despre importanța Chinei în regiune din punct de vedere economic. China vrea să-și promoveze interesele economice. Aș vrea să știu dacă este prezentă și din perspectiva securizării, mai ales uh, securizării materiilor prime, pentru că cele trei țări dispun de resurse sensibile de materii prime, după cum s-a spus deja. Și o altă întrebare, domnule López Blanco, vorbeați despre caracterul exogen al uh, implantării terorismului în aceste țări. Președintele Maliului ne-a amintit săptămâna trecută rolul predicatorilor din Pakistan. Vorbim despre importul terorismului. Am putea ști mai multe despre originea acestor actori import, importați, pakistanezi, poate că sunt și alte origini. Există informații care ne permit să identificăm mai bine aceste rețele? Acestea ar fi întrebările mele. Au uh, cerut cuvântul mai mulți colegi, doamna Nicolai. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să apreciez intervenția dumneavoastră despre un subiect care nu este foarte bine cunoscut de către opinia publică și uh, de către țările europene. Atunci când vine vorba despre situații cum sunt luările de ce reacționează fiecare țară în parte, însă nu există o strategie coerentă asupra acestor chestiuni. Aș vrea să vă pun două întrebări legate de criminalitatea organizată. Pentru că cred că nu vorbim despre adevărate rețele teroriste, cum este Al-Qaeda, care ar exporta teroriști, însă există organizații bine înrădăcinate în regiune, organizații teroriste, organizații care susțin criminalitatea organizată. Și aici putem vorbi despre incapacitatea statului de a lucra cu aceste organizații, incapacitatea sistemului judiciar, despre uh, slaba guvernanță. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Care sunt măsurile legate de dezvoltare? Pentru că măsurile legate de securitate poate că nu sunt necesare, însă care sunt măsurile legate de dezvoltare care sunt uh, prevăzute pentru această regiune? Pentru că e nevoie de astfel de măsuri. Având în vedere și situația bugetară a Uniunii Europene, poate că este cazul să știm uh, cum va evolua această regiune și poate că ar fi cazul să prevedem deja măsurile necesare pentru a susține dezvoltarea. Doamna Gomes, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentările făcute. Prezentări foarte complete și aș vrea de asemenea să aud răspunsurile la întrebările pe care vi le-a pus domnul Danjean cu privire la rolul Statelor Unite și rolul Chinei. Aș vrea și eu să vă pun câteva întrebări. Întrebări legate de absența unei strategii sau proasta organizare a Uniunii Europene atunci când vine vorba despre confruntarea cu amenințările din regiunea Sahel. Aș vrea să vorbiți puțin despre chestiunea răscumpărărilor. Există țări care nu plătesc răscumpărare, alte țări europene care plătesc răscumpărări. Și vorbim despre finanțarea terorismului și diferențele acestea între țări arată că Uniunea Europeană nu este foarte bine uh, coordonată. Care sunt recomandările pe care le-ați face statelor membre în acest uh, domeniu, având în vedere faptul că această uh, poziția a țelor în această privință are uh, implicații legate de finanțarea terorismului. Domnule Kerkov, ați vorbit despre importanța altor conflicte prezente în regiune despre faptul că aceste conflicte au legătură cu aceste amenințări. Și ați vorbit despre Sahara Occidentală. Vorbim aici despre un conflict care nu există decât pentru că Uniunea Europeană a hotărât să facă politica struțului, să-și bage capul în nițip. Știm că statele membre sunt dezbinate, doamna Ferrero-Valner mi-a dat adesea acest răspuns când i-am pus întrebarea ce se face în privința Saharei Occidentale. Domnul Solana spunea că această problemă ține de Națiunile Unite, politica struțului. Ori e clar că dacă Algeria și Maroc, state crucială în această regiune, ar putea cădea de acord în privința rădăcinilor acestui conflict, dacă ar putea ajunge la un acord în privința acestei chestiuni, s-ar spori eficacitatea în regiune. Ce face Uniunea Europeană pentru a contribui la rezolvarea problemei Saharei Occidentale, care este ea însăși o sursă de recrutare de teroriști? Și am constatat acest lucru în 2004 când m-am deplasat în regiune. Libia are, bineînțeles, un rol, însă dacă Libia și Maroc lucrează împreună, poate că lucrurile s-ar schimba în întreaga regiune. E vorba despre țări asupra cărora avem foarte multă influență. Marocul primește ajutor pentru dezvoltare enorm din partea Uniunii Europene. Și nici măcar nu îi se cere să justifice cum cheltuiește aceste fonduri, de exemplu, în Sahara Occidentală. Și în ceea ce privește Guinea-Bissau, s-a făcut o referire la această țară. Guinea-Bissau are o populație islamistă considerabilă, o populație musulmană considerabilă. Este un uh, stat, uh, un narcostat, un stat care e finanțat de droguri. Uniunea Europeană a avut o misiune în această țară, însă aceasta nu uh, răspundea nevoilor. Se pune problema guvernanței, reformei, uh, securității, se pune problema um, reprofilării vechilor combatanți care ar trebui să nu ajungă să facă trafic de arme sau să uh, participe la acțiuni teroriste. Din câte observ eu, se uh, închide misiunea Uniunii Europene în această țară, ceea ce este absurd și ceea ce contravine încercărilor de a face față acestor probleme. Or, după cum spunea uh, doamna Rufstrom Rün, există deja amenințarea terorismului și pirateriei în regiune, amenințare care sporește. Acestea ar fi întrebările mele. Aș vrea să o întreb pe doamna Rufstrom Rün dacă ne-ar putea spune mai multe despre amenințarea terorismului nuclear în regiune. Nigerul este o țară producătoare, am vrea să aflăm aspecte mai concrete, mai ales că în comisia noastră discutăm în prezent despre planul de acțiune al Uniunii Europene pentru a lupta împotriva armelor nucleare, chimice, radiologice și biologice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lözing! Ja, vielen Dank für die sehr ausführlichen. Mulțumesc pentru aceste prezentări cuprinzătoare. Problema despre care discutăm este foarte complexă. În primul rând, aș dori mai multe amănunte în legătură cu ultim, următoarea întrebare. În ce fel e terorismul actual? Care dimensiunea acestuia e actuală? Cred că e vorba despre o analiză la care trebuie să fim foarte atenți. Abordarea noastră trebuie să fie foarte atentă pentru că vorbim de cu totul alte dimensiuni și în trecut am trecut prin asemenea experiențe, să ne gândim doar la Afganistan și terorismul acolo. Câteodată urmările sunt uh, cele care nu au dus la rezolvarea problemei. Discut cu cercetători care au trăit multă vreme în aceste regiuni și ei spun că problemele sunt foarte diferite unele față de altele. Cred că în uh, legătură cu ceea ce s-a discutat azi, să folosim termenul de terorism e puțin uh, depășit. În ceea ce privește Mali, conflictul de acolo este unul foarte vechi. Și nu, și unul dintre antevorbitori a spus că există baze militare în nordul Mali și că ar, acestea ar trebui să asigure acolo pacea. Eu cred că aceste baze militare trebuie, fi văzute ca, trebuie să fie văzute ca ceva care invadează, de fapt, teritoriul și nu vin la menținerea păcii. În regiune sunt investiți cam 100 de milioane de dolari pentru a combate terorismul. Însă, aceste investiții sunt tocmai motivul pentru care uh, guvernele de acolo nu se angaja, nu își dau silința prea mult să lupte împotriva problemelor de acolo. Guvernul are posibilitatea de a obține aceste fonduri, care mai apoi sunt folosite pentru lucruri care nu prea au de-a face cu obiectivele de acolo. Și aici vorbim din nou despre cauză și efect. Cred că ați făcut această legătură dintre accesul la educație și terorism. În Mali, rata analfabetismului e de 80%. În primul rând, în, la o primă vedere, nu are de-a face nimic cu terorismul. E într-adevăr o problemă mare gradul de analfabetizare de acolo și de aceea cred că trebuie să se facă investiții în educație. Acestea sunt foarte importante. Și apoi să nu uităm că Mali este una dintre cele mai sărace țări din lume și nu e o urmare a terorismului, este o urmare a altor acțiuni și dezvoltări din această regiune. Aspectele de securitate nu pot să rezolve problemele cu care se confruntă populația din această țară. Și aș avea o întrebare pentru domnul de Kerkove. În uh, documentul acestuia spune că Uniunea Europeană are la momentul de față multe programe de sprijin în diferite țări. Deși am încercat să cercet, să mă documentez, nu am găsit exact informații despre aceste programe. În zona Sahel se vorbea de o sumă de 10 milioane de euro, un program uh, ce exact se face prin intermediul acestui program și apoi vorbiți și despre o creștere a acestei sume. Aș dori să știu în ce cadru vă închipuiți că ar putea să se facă acest lucru. Și după aceea m-ar interesa și pe mine, m-ar interesa și pe mine răscumpărările. Eu cred că acțiunea francezilor pentru eliberarea ostaticilor a fost una bună. Citesc aici mai multe informații, le-am interpretat eu bine sau ele nu sunt redate corect, pentru că am își dori să citesc interviul despre care discutați în documentul dumneavoastră. Există acțiuni de răscumpărare, există un plan la nivelul Uniunii Europene în acest sens și dacă avem deja exercițiu în asemenea probleme. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi da cuvântul vorbitorilor noștri pentru a răspunde la această primă serie de întrebări, după care vom mai uh, da cuvântul încă unui număr de patru colegi. Vă rog frumos! Dați-mi voie să răspund uh, unui număr cât mai mare de întrebări care mi-au fost adresate și aș dori chiar să-i rog pe colegii mei să aducă completări în legătură cu întrebarea dumneavoastră cu privire la inițiativa americană aceasta e în curs de evoluție. Pot să vă spun că în timpul uh, mandatului președintelui Bush uh, pot să vă spun că avea o dimensiune exclusiv militară și în continuare se concentrează pe această dimensiune militară, însă, în urma inițiativei prezentate de către Franța, există o coordonare cu noile autorități americane, în sensul că sunt implicate toate agențiile și cele care răspund de dezvoltare și urmărim, de altfel, o dezvoltare și o abordare cât mai aproape de cea europeană. Există și, în acest punct de vedere, o modificare a perspectivei, astfel încât avem, de fapt, aceeași percepție cu privire la amenințare și avem și o voință comună de a pune la punct o strategie. Deci putem spune că, mă rog, n-aș vorbi de o derivă, dar în orice caz încercăm să evităm o abordare strict militară, ci ne orientăm către o abordare mai nuanțată din partea partenerilor americani. Și privește China, mare lucru, nu prea știu eu ce să vă spun, pentru că nu am identificat niciun fel de prezență chineze care să fie, să spunem, cât de cât activă, așa cum se întâmplă în Congo. Există, sigur, uh, autorități, există un președinte al Chinei, da, știu acest lucru, însă mm, știu care este legătura istorică în legătură cu a, aprovizionarea cu, um, cu minere de, minere de fier din Mauritania, spre exemplu, și știu că există astfel de relații între statele membre pe care le cunoaște și dumneavoastră. Uh, Dragi privește pe predicatori, am fost întrebați de unde vin aceștia și noi am identificat o serie de predicatori din Pakistan. Ba chiar s-a investit foarte mult în Arabia Saudită și în Mauritania. Mauritania uh, Um, și să știți că nu este pur și simplu așa un apendice, nu este pur și simplu o, cită la, o cifră la uh, întâmplare și vă rog să fiți foarte atenți ce spun. A crescut în mod exploziv numărul moschelor și vorba de moschele radicale în ultimii 10 ani. Există chiar un centru islamic care s-a apucat să formeze magistrați în Mauritania și pot să vă spun că acești magistrați de fapt aplică șaria. Asta învață ei la școală și de fapt treaba lor este să uh, schimbe aform, uh, abordarea dreptului penal clasic către această nouă dimensiune. Colegul meu s-a referit la cele trei țări și dumnealui spunea de Mauritania. Pe mine Mauritania mă îngrijorează cel mai tare și chiar sudul Nigerului, dacă ne gândim uh, la uh, faptul că există migrație către nordul Nigeriei. Dar vă spuneam, există această mișcare de prozelitism uh, la care trebuie să fim foarte atenți. Întrebarea doamnei Nicolai. Uh, Na, da, asta încercăm și noi să facem, încercăm să punem la punct o strategie cu Consiliul care astfel să, așa cum s-a spus, altfel să uh, surprindă toate aceste aspecte, inclusiv crima organizată. În ceea ce privește răscumpărările despre care vă doamna, vreau doamna Gomes și doamna Lusing, Sumele de răscumpărare în Uniunea Europeană nu prezintă o imagine coerentă, pentru că nu există o poziție uniformă a Uniunii Europene în legătură cu sumele de răscumpărare. Firește că am spus acest lucru, nu știu dacă am apucat să zic că sunt de acord cu sumele de scumpare, niciun caz, ba din potrivă, pentru că n-aș vrea să denaturez această idee, însă Algeria a insistat foarte mult pe această chestiune anul trecut și chiar și anul acesta. Am participat la adunarea General al Națiunilor Unite săptămâna trecută și pot să vă spun că e o chestiune pe care Algeria bate monedă și ea chiar dorește în cadrul Consiliului de Securitate al ONU și adunării generale să se adopte o rezoluție ca să înțeleagă și mai clar că o rezoluție și mai clară decât 1904, acolo unde există un considerent în care se reamintește că acest lucru permite finanțarea terorismului și în același timp să se facă o adăugire la Convenția Națiunilor Unite cu privire la finanțarea terorismului cu un instrument punctual în legătură cu fix această chestiune. Și uh, s-a spus și se vede foarte clar acest lucru că nu are un impact semnificativ în această zonă și uh, nu cred că este dorit să ne apucăm să plătim sume de răscumpărare. Domnul președinte Sarkozy, în intervenția pe care a avut-o în fața ambasadorilor pe data 26 august anul acesta, chiar a spus că nu trebuie să ne mulțumim în niciun fel cu această metodă a plătirii de uh, răscumpărări în schimbul eliberării uh, celor uh, reținuți, pentru că acest lucru, de fapt, are legătură cu re- modul de rezolvare a problemei ostaticilor, așa cum s-a întâmplat în Mali. Este dorit să încercăm să încercăm să sporim aceste dispozitive în acest sens. Uh, în ceea ce privește conflictul din Sahara Occidentală, nu vreau să vă răspund uh, același lucru ca și doamna comisară Ferreira Waldner și ca și Javier Solana. Nu sunt uh, specialist uh, în acest dosar și nu vreau să fac comentarii asupra unei chestiuni extrem de complexe, însă sigur că este regretabil cele două țări nu-și vorbesc pe acest subiect, frontierele sunt închise și avem nevoie atât de contribuția Algeriei cât și de contribuția Marocului și cred că nu vom găsi o soluție fără implicarea puternică a Algeriei și a Marocului. Maroc, a Marocului, mai ales în ceea ce privește Mauritania. Și, într-adevăr, este una dintre marile dificultăți uh, în acest dosar. Și e adevărat că avem o influență importantă asupra Marocului, avem o influență mare în multe dintre aceste țări. Acordăm peste 100 de milioane pe, de euro pe an uh, guvernului malian și avem un parteneriat uh, consolidat cu Marocul. O voi, îl voi lăsa pe colegul meu să vorbească despre Guinea-Bissau, pentru că cunoaște mai bine dosarul decât mine. Este păcat că se încheie această misiune din motive tehnice. E adevărat că dacă vă uitați pe harta misiunilor de, din Afganistan până la Guinea-Bissau, toate misiunile noastre sunt în est, se concentrează în uh, regiunea de est și din ce în ce mai puțin în vest. Nu vreau să fac uh, observații. Catherine Ashton se ocupă de aceste chestiuni și dacă am înțeles bine, punctul ei de vedere este că adesea atunci când începe o misiune nu uh, Uh, ai în vedere evoluția ei și finalizarea ei, ar vrea să se ocupe de, de, de aceste chestiuni, cred că ar trebui să elaborăm instrumente mai fine, să nu ne rezumăm la trei consilieri tehnici uh, la Bamako sau să trimitem 50 de militari. Poate că putem să găsim uh, soluții mai adaptate, mai subtile, însă sigur că e nevoie de consensul statelor membre și colegii care se ocupă de asta îmi spun că o misiune implică cel puțin 50 de oameni și că este un mecanism greoi. Întrebarea este dacă nu putem găsi ceva mai flexibil. Cred că merită discutat în cazul Sahelului și ceea ce a spune eu este că pentru Mali nu știu dacă ne putem limita la trei consilieri, consilierul pe probleme de justiție, un consilier militar și un consilier pe probleme de vamă. După părerea mea, nu. Acum, dacă trebuie să trimitem 150 de oameni, poate că răspunsul este iarăși nu. Însă, cred că ar merita să reflectăm la aceste chestiuni. Dacă vorbim despre terorism sau despre criminalitatea organizată, eu cred că vorbim despre terorism. Acmiul este o organizație care a existat în Alger, care uh, a fost supusă la presiuni în Alger și care s-a subordonat uh, organizației Al-Qaeda. Nu știu dacă există o, un lanț de control direct și finanțare directă, însă această organizație utilizează retorica al-Qaeda. Au existat și atentate sinucigașe în Alger, atentate împotriva anumitor uh, instituții, de asemenea, și în felul acesta organizația a recrutat noi militanți. Nu exclud anumite um, ramuri mafiote Farcul în Columbia a devenit uh, o grupare mafiotă care vinde droguri. Există și alte regiuni din lume unde, din păcate, s-a făcut această trecere. După cum am spus în intervenția mea, nu cred că putem spune cu certitudine care este gradul de implicare a ACMI în comerțul cu droguri, în traficul de droguri și în celelalte tipuri de trafic. Cred, de altfel, că lucrurile variază de la o grupare la alta, însă cred că dimensiunea ideologică este foarte prezentă și nu trebuie să ne înșelăm când vorbim despre radicalizarea anumitor regiuni și despre legătura cu Al-Qaeda, nu cred că vorbim doar despre uh, lupta pentru profit, pentru bani. nu cred, în ceea ce privește Statele Unite, că uh, guvernul malian ar fi sub uh, perfuzia ajutoarelor americane și că ar deveni prea pasiv din cauza că primește prea multe fonduri. Cred că trebuie să identificăm mai întâi bine amenințările, după cum a spus uh, și colegul meu pe bună dreptate. M-am întâlnit de două ori cu președintele din Mali și prima dată am vorbit mai ales despre Tuareg, mai mult decât despre ACMI. Cred că acum este foarte conștient de probleme, ne-a prezentat o adevărată strategie și acum trebuie să îl susținem și să îl susținem în fiecare pas pe care îl face. Delegația Uniunii Europene prezentă la Bamako ar trebui să stabilească un, uh, o foaie de rută, o foaie de parcurs și să stabilim clar contribuția statului, contribuția Uniunii Europene și contribuția guvernului din Mali, pentru că nu vor construi uh, șosele dacă nu există o implicare reală a autorităților din Mali. Cred că acum trebuie să îl credem pe cuvânt pe președinte, a recunoscut uh, existența problemelor și trebuie să îl ajutăm în acest proces. În ceea ce privește importanța educației, nu știu dacă am fost destul de clar, însă am încercat să arătăm că nu ne limităm la problema securității. Nu vom reuși să asigurăm securitatea dacă ne concentrăm doar asupra securității. Formarea jandarmilor, militarilor nu ajunge. Trebuie să ne, ocupăm de, să ne ocupăm de dezenclavizarea din Mali, trebuie să ne ocupăm de problemele din Mali, Colegul meu este un uh, specialist în privința triburilor nomade. Trebuie să ne ocupăm de dezvoltarea agriculturii. Există o serie întreagă de lucruri care ar putea fi făcute în această parte a Sahelului. Sunt convins, ca și dumneavoastră, că educația este esențială. Nu devii terorist pentru că ești analfabet, însă trebuie să ne ocupăm și de faptul că Ignoranța poate să contribuie la răspândirea terorismului. Nu devii terorist pentru că ești ignorant sau pentru că ești sărac, însă e important să creăm condiții bune pentru a limita răspândirea terorismului. La ora actuală facem alegeri între aceste opțiuni. Există un instrument de stabilitate pe termen scurt, există un instrument pe termen lung, în privința căruia colaborăm cu Parlamentul European. Toate aceste chestiuni sunt în curs de discutare și vă vom transmite elementele care au fost decise și ceea ce se discută la ora actuală. Și mă opresc aici. Domnul Lopez. Întrebarea legată de o strategie coerentă, pentru că revine această întrebare. Tocmai asta încercăm să facem acum, să dăm coerență unei strategii care este în curs de elaborare. Nu există la ora actuală. Nu există o strategie și, bineînțeles, că recunoaștem acest lucru din punctul meu de vedere, nu dispunem o strategie coerentă pentru a rezolva toate problemele. Dacă am avea o astfel de strategie, am fi foarte avansați. Însă facem eforturi substanțiale pentru a veni cu o strategie pe care să o punem pe masa Consiliului. O strategie cu elemente de acțiune care unele sunt deja în curs. Există programe care sunt deja în curs. Doamna Nicolai a pus uh, o întrebare legată de măsurile de dezvoltare pe care le avem în vedere. În ceea ce privește întrebarea domnului Lozing, nu există soluții militare. Am vorbit despre un pol de securitate și dezvoltare în nordul Maliului. Ajungem astfel să discutăm despre chestiunea principală, cum să faci educație într-o zonă în care profesorii sunt ținta atacurilor. Nu poți să faci educație dacă nu e asigurată securitatea. Nu poți să faci dezvoltare când nu e asigurată securitatea. Și dezvoltarea contribuie la rândul ei la menținerea securității. Vorbim despre un cerc vicios sau virtuos. Problema e cum se transformă un cerc vicios într-un cerc virtuos. Credem că guvernul din Mali are o strategie corectă și anume de a reocupa Nordul. Întrebarea este în locul cui? Pentru că ideea este să nu apară noi conflicte între comunități. Și pe de altă parte, e clar că e nevoie din nou de prezența statului, pentru că altfel cine va face educație, cine va asigura servicii sociale, cine se va ocupa de oportunitățile de locuri de muncă. Dacă statul nu e prezent, nu vor fi prezenți nici investitorii, nici uh, ONG-urile. Vor fi uh, răpiți și se va crea un vid în regiune. Deci întrebarea este cum putem ajuta statul să se implanteze acolo și să aibă o acțiune în privința dezvoltării și în privința reconcilierii. În așa fel încât populația de acolo să își dea seama de beneficiile păcii. Una dintre primele probleme care au fost semnalate de populația tuaregă este absența șoselelor, enclavele, izolarea. La Kidal piețele sunt aprovizionate dinspre Alger, Algeria, nu din restul țării. Mărfurile ajung din Algeria sau din Libia, nu din Bamako. Zona aceasta este mai legată de nord decât de sud. La ora actuală definitivăm, finalizăm lucrările la șoseaua Gaoa-Kidal care va îmbunătăți rețeaua de comunicare. Toată populația, toată societatea civilă solicită această șosea, pentru că e vorba despre crearea de oportunități economice, stimularea comerțului. Care este strategia de dezvoltare? În primul rând, să consolidăm statul, care duce la sporirea securității pentru toți, securitate în sensul complet al cuvântului. Lege, justiție, poliție, avocați. O strategie cât mai completă cu putință și în acest scop ne ajută UNODC și ne ajută reformarea armatei. În ceea ce privește Guinea Bissau, și misiunea în această țară. Misiunea pleacă pentru că și-a încheiat mandatul. Mandatul misiunii era crearea pachetului legislativ pentru securitate și convertirea sa într-un program operațional. Parlamentul a, vocat, a votat pachetul legislativ, care nu a fost încă promulgat. E vorba despre decizii politici politice. Misiunea ar fi putut continua puțin pentru a uh, sprijini aplicarea, însă asistăm la un blocaj politic, este clar. A existat o lovitură de stat, militarii preiau puterea și asistăm la presiuni politice pentru ca clasa politico-militară din Guinea-Bissau, intervenție fără microfon al doamnei Comeș, la ora actuală, instanțele din Consiliu și din Comisie au în vedere deschiderea uh, unei, uh, unui birou de consultanță în Guinea-Bissau. Este o posibilitate pentru că acolo asistăm la o tranziție politică și la anumite dificultăți. O altă întrebare. Rata de alfabetizare, sărăcia și dezvoltarea trebuie să... Lupta împotriva sărăciei și uh, lupta pentru dezvoltare trebuie să meargă mână-mână. Sunt importante pentru securitate, însă într-o țară care este fragilizată de traficul de droguri, de corupție, de acmi, Capacitatea statului de a furniza bunuri sociale este în scădere și trebuie să stopăm această tendință. Tocmai de aceea această strategie care acoperă dezvoltarea și securitatea este din ce în ce mai importantă pentru țările fragile. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Up, uh, first... Prima oară voi vorbi despre abordarea integrată și de ce e nevoie în cadrul acesteia pentru a răspunde la niște întrebări. Din punctul de vedere al, sta- al Națiunilor Unite, colegul meu a vorbit deja despre strategia globală adoptată în 2006 de combatere a terorismului. Primul pilon se axează tocmai pe condițiile care duc la răspândirea terorismului. Există și un pilon legat de drepturile omului și de statul de drept. Abordarea Națiunilor Unite este una integrată în sistemul nostru ca întreg. Și asta pentru a putea să abordăm diferitele provocări și a putea de asemenea să răspundem la diferitele nevoi ale statelor. În acest context, educația e importantă. UNESCO e, un, UNESCO e una dintre instituțiile care se implică în uh, acest domeniu de combatere a terorismului. Regiunea Sahel este una din regiunile care a fost identificată pentru o, o acțiune care tocmai acum va începe să se deruleze. E clar că este nevoie de educație, e nevoie să înțelegem situația de acolo, trebuie să luptăm împotriva analfabetismului în general. Credem de asemenea în statul de drept, în sisteme judiciare, și în drepturile omului. Acestea sunt punctele cele mai importante pentru orice strategie de combatere a terorismului și de aceea e atât de important să ne asigurăm că în aceste, în aceste țări magistrații pot să fie educați așa cum trebuie pentru a putea lucra. S-a întrebat ce e criminalitate, ce e terorism. Ambele sunt uh, legate de criminalitatea organizată. Există numeroase infracțiuni în, aceast, în aceste regiuni. O singură țară din regiune s-a ocupat de un caz de terorism și acest lucru ne arată că sistemul judiciar este mult, mult prea slab în regiune. Nu sunt uh, satisfăcute nevoile din acest sector. Ce e terorism, ce nu e terorism? Din punct de vedere al Națiunilor Unite, singurele grupuri teroriste la care, se referă, la care ne referim ca uh, teroriști sunt uh, cele din regimul 1267. Aici sunt definite faptele teroriste adică acele fapte definite în funcție de diferitele instrumente care există pentru combaterea terorismului. Noi ne, noi ne axăm pe faptul că cei implicați în uh, sistemul judiciar trebuie să se folosească de aceste instrumente în munca lor. Noi nu facem niciun fel de evaluare ale amenințărilor în zonele în care există terorism. Noi ne ocupăm de criminalitate organizată și din acest unchi ne-am ocupat foarte mult de colectarea de informații în cazul diferitelor infracțiuni din regiunea Sahel. Toată cercetarea se face axându-ne pe informații legate de droguri. Există niște dificultăți tehnice în aceste regiuni în ceea ce privește grupurile organizate, însă nu avem niște dovezi uh, strategice. Amenințarea terorismului nuclear nu voi insista pe amenințări ca atare, nu asta trebuie să facem noi acolo, alți parteneri se ocupă de evaluarea amenințărilor. Sunt sigură că și statele membre de aici se pot ocupa de evaluarea amenințărilor. În afară de Niger, mai există și alte țări, spre exemplu Ghana, în care există, uh, există există ogive nucleare. Această axă este cea mai puțin dezvoltată din punct de vedere legal. Acestor țări lipsește capacitatea juridică de a se ocupa de acest tip de criminalitate nucleară. Și acum câte ceva despre răscumpărări. Din punct de vedere al Națiunilor Unite, în rezoluția 1904, la care s-a referit deja colegul meu, uh, Gilles Kerkov, plata de răscumpărări este ilegală, conform acestui sistem. Deci, aceasta e o platformă. În uh, convențiile, în convențiile internaționale nu se discută deloc despre această chestiune a răscumpărărilor. Și acum un comentariu despre abordarea Națiunilor Unite în uh, regiunea Sahel. Ne mulțumește mult să vedem următorul fapt. Există o nouă strategie care a fost uh, formulată acum de administrația americană. Există clar o nevoie de a se coopera mult mai bine la nivel internațional și cu Națiunile Unite. Va exista o întâlnire în aprilie în acest an și toți actorii implicați vor veni acolo, vor veni și organizații din Statele Unite ale Americii pentru a putea discuta mai bine problemele. Statele Unite ale Americii și alte state au uh, căzut de acord în cadrul G8 să acorde o prioritate mai mare acțiunilor desfășurate în regiunea Sahel. Noi colaborăm foarte mult cu cei din Statele Unite în acest domeniu. Cam acestea ar fi punctele cele mai importante din această strategie pentru zona Sahel. Mă voi opri aici. Eh, Vă mulțumesc, doamna Benarabatu. Vă mulțumesc foarte mult eh, pentru intervențiile dumneavoastră, în care sunt eh, rezultatul analize cu care sunt de acord în legătură cu problema Sahelului. Iar această idee că terorismul în Sahel reprezintă un lucru care încă nu a fost integrat. Aș vrea să mă refer la această problemă a implantării în, în rândul acestei populații, pentru că totul pornește de la sărăcie, firește. Dacă ACMI ajunge la această populație și suscite și o reacție, este pentru că oamenii nu au locuri de muncă, pentru că se află o situație în care din cauza sărăciei au și probleme mari de educație. Deci, ceea ce încerc să spun este că am vorbit foarte mult de abordarea Europei și Americii, însă cred că Europa și Uniunea Europeană trebuie să fie un partener, nu neapărat un actor, cât mai degrabă un partener în această zonă, în Africa, în, în Maghreb, care este un orizont al Europei. În această lume atât de polarizată, putem demonstra că suntem o Uniune puternică. și cred că nu avem dreptul să trecem și să uh, ne facem că nu vedem pe partenerii noștri și să ratăm acest parteneriat. Există cel puțin două axe pe care putem acționa. Pot să vă spun, există deja problema sărăciei, pentru că dacă uh, tineretul nu are un viitor și nu are o viziune, în continuare uh, ar putea să fie atrași de acest gen de finanțare de la teroriști și, în al doilea rând, este această problemă de a prinde rădăcini în această cultură strămoșească, cultură ancestrală. Tuaregii au o cultură a lor și nu cred că am vorbit despre importanța rolului pe care îl joacă femeile în ceea ce privește educația, pentru că educația nu se face numai la școală și uh, trebuie să ne gândim la femeile care pot să transmită o altă viziune, o altă imagine a acestei lumi printr-o cultură umanistă și care în, ism, în islam, așa cum ați spus și noastră, poate fi una deschisă. Așadar, nu am vorbit, de fapt, mă rog, dumneavoastră ați vorbit foarte mult despre state, despre un stat puternic, spuneați că este important, nu așa, să avem o abordare coerentă uh, de securitate în legătură cu uh, cultura, cu securitatea, dar nu cred că ați vorbit de rolul colectivităților uh, locale. Există uh, șefi ai toaregilor care pot foarte bine pentru că sunt prezenți acolo pe teren, pentru că știu cum se prezintă populația, pot juca, spuneam, un rol fundamental, pentru că ceea ce pot face ei prezintă relevanță. Și nu putem spune, bun, ne apucăm să facem o strategie ca să-i formăm pe oameni. Nu numai despre asta este vorba. Este esențial să existe și un stat de drept. Asta și pentru că putem să lucrăm și să îi uh, însoțim pe actorii de la fața locului și, în mod deosebit, colectivitățile locale. De region, les chefs de tribu. Euh, e vorba de șefii de triburi pentru a ajunge în situația în care să reușim să eradicăm terorismul. Și uh, un al doilea lucru pe care voiam să-l spun este că politica de circulație în ceea ce privește persoanele în acest moment, în cadrul Uniunii Europene, nu mai este posibilă. Nu putem spune că vrem să ajungem la o uniune, la un parteneriat, după care să aplicăm o politică prin care tinerii să fie ă, plasați în situația în care sunt, de fapt, prizonieri în țara lor, nu pot să circule, de fapt, ă, și cred că avem datoria de a interveni cu o altă politică în această lume unde uh, mișcarea este atât de intensă și trebuie să avem o politică orientată către viitor, o politică de circulație, o politică a vizelor care trebuie să registreze progrese și, în sfârșit, un ultim lucru pe care voiam să-l adaug. Concern le rol... Referă la rolul Algeriei. Este știți foarte bine că în Algeria a apărut această uh, problemă a politicii de reconciliere națională în Algeria, efectele fiind uh, teribile, fiind îngrozitoare. Teroriștii sau cei care au presupuși a fi uh, teroriști nu au ajuns în fața justiției și ce, acest lucru l-a transformat într-un handicap pentru că pur și simplu au primit și locuințe, au, când au ieșit din pușcărie au avut și locuri de muncă, în vreme ce familiile victimelor îi văd cum merg ei pe stradă și cum au o poziție socială una foarte bună și, de fapt, de fapt, ce înțeleg? păi, oricum poți să fii terorist și uh, foarte bine să uh, te bucuri de o poziție foarte bună. Deci s-a creat o dreaptă problemă în cadrul acestei societăți unde vedem că cei responsabili la terorist nici măcar nu au fost trași la răspundere și că pur și simplu nu se face dreptate. Deci, problema democrației și a statului de drept este una fermă și eu vă întreb în ce mod în Europa, care sunt măsurile prevăzute pentru aceste țări. Vă mulțumesc. Doamna Luna, ce care acum cuvântul. Ja, danke. Ähm, ich würde... Mulțumesc. Și eu aș avea niște întrebări legate de coordonare, de finanțare și de drepturile omului, care au fost discutate abia la final. Întrebarea e următoarea. În Uniunea Africană, cum arată coordonarea? Care e situația în acest sens? Ce face Uniunea Europeană pentru a consolida cooperarea regională? Știm că în state ca Mauritania, Algeria, unde ne dorim să... Există într-adevăr câte o strategie care e implementată. În Mali nu se întâmplă acest lucru. Ce se va întâmpla dacă strategia de cooperare nu va avea succes? Și acum o altă întrebare. Comisia finanțează programe de formare pentru polițiști și magistrați. Un aspect uh, important când vorbim de educația este următorul. Cum sunt formați astfel încât să se poată ocupa și de drepturile omului și în același timp să nu le încalce ei? Aș vrea să știu ce fel de mecanisme sunt folosite în cazul în care nu sunt respectate drepturile omului, drepturile femeilor. Cum, este, cum se împiedică faptul că tocmai acest personal să nu încalce drepturile omului? Cum putem schimba situația? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kerhoff. Uh, alors, sur, à la question... În ceea ce privește problema pe care ați menționat-o dumneavoastră în legătură cu rolul pe care îl joacă uh, aceste comunități locale, el este unul central, rolul, și a fost una dintre chestiunile menționate în cadrul vizitei noastre în uh, Niger. S-a menționat uh, regretul, să spunem, în special din partea triburilor de Tuareg, că aceste chestiuni ale acordurilor care au fost uh, negociate, spre exemplu, în Libia nu sunt deloc puse în aplicare așa cum ar trebui și sunt de acord cu dumneavoastră că la nivel de provincie, pe plan local, trebuie să intervenim și trebuie pus accentul și trebuie să intervenim, deci, la nivelul acestor populații și să nu ne apucăm noi să facem tot felul de strategii. Deci, sunt de acord cu ceea ce ați spus, iar în cele trei vizite pe care le-am făcut, am insistat foarte tare, nu doar ca să ne întâlnim cu prefecții și cu superfecții și cu autoritățile locale, ci am încercat să ne întâlnim cu toți reprezentanții de pe teren, societatea civilă și Eh, pot să vă spun că e o vitalitate pe care dorim să o încurajăm și cred că pe viitor, în continuare, mai sunt foarte multe de făcut pentru a susține acest gen de inițiative locale cu atât mai mult, uh, cum spuneați dumneavoastră foarte bine, Nigerul este într-o perioadă de tranziție, pentru că tocmai ce au numit un guvern care se află în această perioadă de tranziție, ne-am întâlnit cu anumiți responsabili politici, însă este vorba de un guvern de tehnocrat, să zicem așa, care spun, bine, uh, guvernul următor o să aibă exact aceeași politică și deci trebuie să avem grijă noi ce discutăm cu um, cu responsabilii grupurilor politice pentru ca guvernul care va fi ales în urma alegerilor, așadar, guvernul politic să aplice ceea ce discutăm. În ceea ce privește politica algeriană în materie de terorism, știm că acolo a fost o nenorocire fără, fără Uh, margine, o țară care a fost practic distrusă, destrămată, care mai că s-a destrămat. Mm, sunt uh, ultimul care se poate pronunța, însă știu că un astfel de proces nu este deloc ușor de suportat, dar uh, mi-aduce aminte observația dumneavoastră de importanța pe care trebuie să o acordăm victimelor am făcut această observație în cadrul uh, Națiunilor Unite, insist și în fața Uniunii Europene, victima, când vorbim de terorism, victimele au o dimensiune esențială, sunt, au un rol esențial și adevărat că această chestiune nu este suficient susținută și este o problemă acest lucru. Cât privește drepturile omului, uh, și răspund acum doamnei Lunacek în ceea ce privește formarea polițiștilor, dacă sunt de acord cu, să spunem, o abordare nu doar strict militară, ci să zicem și o abordare oarecum extinsă în nordul statului Mali. Spun acest lucru pentru că acela este unul dintre locurile, pe lângă Pakistan, spre exemplu, cum ar fi Pakistan, unde o astfel de abordare se justifică. Dar abordarea Uniunii Europene întotdeauna a avut la bază o abordare judiciară și chiar penală. Și considerăm că aceasta este cea mai bună abordare prin care putem garanta drepturile și libertățile eh, omului pentru că din prea multe state uh, ale lumii s-au investit, investit foarte mulți bani în, într-adevăr, formarea polițiștilor, fără să băgăm bani în dimensiunea penală, în uh, judecarea vinovaților, uh, în uh, procese penale. Și există, să spunem, o întreagă târguială politică. Sunt de acord cu accentul pus pe justiție. Colega mea, chiar pot să vă spun că se ocupă aproape numai de acest lucru. Adevărat că trebuie mai bine instruiți magistrații ca să știe să respecte procedurile, ca să știe să respecte dreptul în ce privește acuz, pe acuzați, pe victime și așa mai departe. Aceasta, într-adevăr, este prima modalitate prin care putem asigura respectarea a drepturilor omului. Cât privește încurajarea femeilor în procesul de dezvoltare, pot să vă spun că sunt um, mie de acord și mi se pare esențial să putem menține o abordare moderată. Mi se pare extrem de important acest lucru. În ceea ce privește informațiile, cred că și colegii mei vor confirma acest lucru, Uniunea Europeană este foarte grijulie în ceea ce privește formarea polițiștilor și a magistraților, astfel încât să existe și o dimensiune foarte predominantă cu privire nu doar la nevoia de ca femeile să fie aparate, ci să fie și promovate. Deci, într-adevăr, faceți o observație că se poate de importantă. Deci, dați-mi voie acum uh, să fac și eu câteva adăugiri în ceea ce privește implicarea comunităților locale mi se pare esențial uh, rolul uh, acestora. A vorbit deja domnul Kerhove de cazul uh, de Niger, de fapt. Există însă acolo un decalaj pe care l-au subliniat chiar colectivitățile locale. Aceștia, șefii comunităților acelor au vorbit de soluții interne, endogene, le-au spus ei. De ce uh, de ce nu putem noi aplica soluții interne, spuneau ei, endogene? Pentru că acest lucru ar presupune o anumită negociere în interiorul acelei comunități. Problemele, problema banditismului rezidual se manifestă în Niger și, într-o oarecare măsură, blochează, să spunem, perspectivele de dezvoltare ale comunităților locale. Și chiar uh, este vorba de probleme pe care le creează tinerii care, să spunem, s-au eliberat într-un fel sau altul, au ieșit din aceste comunități locale și există o serie deci, de grupuri uh, sociale care, care încearcă să renoade legăturile cu acești tineri ca să dispară această problemă a banditismului. Deci, într-adevăr, este o problemă aceasta. Ea se manifestă, spre exemplu, în nordul statului Mari, acolo unde se încearcă renodarea legăturilor între stat și populația Toaregă. Se face acest lucru cu ajutorul autorităților tribale și așa mai departe, care se simt oarecum date la o parte. Poate mai, mai puțin în Mali față de Niger. În orice caz, am fost trași de mânecă în legătură cu această chestiune. De asemenea, în ceea ce privește Algeria, e clar, uh, Algeria e un exemplu e o țară cu un anumit parcurs istoric care face lucrurile foarte grele pentru, pentru Algeria, care încurcă și mai tare lucrurile. Ori, sau implicăm Algeria în zona problemelor din uh, Sahel e o chestiune pozitivă, mai mult sau mai puțin. Deci avem nevoie, sigur, de un dialog suplimentar în acest sens. Dacă ne gândim la relațiile cu anumite țări și firește că nu, put, sigur că vorbim de problema impunității, nu? Până la urmă trebuie să ajungem la un anumit echilibru, la o anumită reconciliere în interiorul acestei uh, societăți. Totuși, una e ok să fim de acord cu reconcilierea, dar totuși nici impunitatea nu este o soluție, este aproape o problemă matematică și, într-adevăr, există câte unii care vin și spun și uh, stabilesc ei delimitarea granița, iată, aceasta este delimitarea între reconciliere și impunitate. Mă, trebuie să fim foarte atenți la ce facem. Dar stați uh, liniștiți, nu finanțăm în niciun fel formarea militarilor. Nu, nu asta ne interesează. Putem, sigur, să dăm bani unor oameni care, sigur, să insiste pe componenta guvernanță în uh, acordându-se o atenție prioritară pro- probleme echilibrului între bărbați și femei, drepturilor omului. Spre exemplu, se vorbește foarte mult de recrutarea de femei în cadrul forțelor de poliție, pentru că ar fi aceasta o modalitate prin care putem îmbunătăți relația între forțele de uh, securitate și uh, poliție. Și acest lucru este evident. Deci, această problemă a drepturilor omului este una esențială dacă, dacă dorim să finanțăm aceste chestiuni. Problema finanțării este una foarte importantă. Thank you very much. Uh, uh... Mulțumesc foarte mult. Câteva comentarii. Cooperarea regională și subregională în cadrul Uniunii Africane. Noi, cei de la ONU, încercăm să formăm parteneriate cu actorii regionali și subregionali, adică și cu Uniunea Africană, cu ECOVAS. Uniunea Europeană a fost și ea implicată, a încercat să vină și ea în sprijinul centrului african care își are, își are sediul în Algeria. Acesta este doar una, aceasta este una din modalitățile prin care încercăm să sprijinim Uniunea Africană. Filiala mea lucrează acum la un program împreună cu Algeria. Aici sunt incluse și activități împreună cu Chad. Colegii mei au menționat deja următoarea provocare și anume că există o o țară cheie care nu este membră în Uniunea Africană, o altă țară importantă nu este membră ECOVAS. E o problemă pe care trebuie să o, rezol- să o rezolvăm. În, Na- în Națiunile Unite sunt incluse toate aceste țări. De aceea au existat diferite abordări prin care Națiunile Unite să joace un rol important, să fie o platformă pentru toate statele. Mai facem încă ceva și o modalitate foarte bună de a consolida cooperarea. Noi începem de la un nivel mic. Am menționat deja această platformă pentru cooperare judiciară și că aceasta a ajutat foarte mult guvernele, a fost lansată în iunie în acest an. Așa acționăm, începem cu o țară, rugăm acea țară să identifice care sunt provocările judiciare cu care se confruntă în relația cu vecinii și apoi se lucrează cu 3-4 țări din aceeași regiune și din alte regiuni. Așa încercăm noi să acționăm. Și așa reușim și să implicăm, să coopereze și alți parteneri cu noi. Când vine vorba de formare, Există formare pentru polițiști, pentru avocați și de asemenea și pentru procurori, judecători. Pe parcursul formării, noi încercăm să ne asigurăm de faptul că sunt se dă o mare atenție statului de drept și drepturilor omului. Întotdeauna aceste aspecte sunt prezente acolo și în teorie și și în modul în care îi formăm pe judecători, pe magistrați. O modalitate prin care facem acest lucru e următoarea. Filiala de combatere a terorismului pregătește acum un uh, program în care sunt incluse toate aspectele. Ne dorim să existe 10 module diferite și apoi să existe și o formare a formatorilor. E vorba de un ghid pentru formatori care mai apoi se vor ocupa de formare la nivel național și local. Ne dorim ca acest ghid să poată fi uh, aplicat în diferite, cu diferite ocazii un modul va fi special dedicat uh, drepturilor omului și combaterii terorismului. Cu siguranță și drepturile omului vor juca un rol important. Mulțumesc. Cu permisiunea dumneavoastră, aș avea o întrebare, pentru că ați subliniat că Comisia nu finanțează formarea militară, fără să fac provocări militariste. Ați spus de asemenea că grupurile criminale teroriste evoluează în această regiune și, datorită configurației terenului, se înzestrează cu mijloace din ce în ce mai sofisticate, mijloace de transport mai ales, și aceste țări, Mali, Niger, Mauritania, au un deficit de capacități în ceea ce privește forțele militare față de organizațiile teroriste. Nu dispun de echipamente adecvate. Avem programe de dezvoltare cu aceste țări la nivel multilateral, la nivelul Uniunii Europene, însă materialele, echipamente militare nu sunt incluse în aceste programe, ceea ce înseamnă că acest tip de cooperare este bilaterală. Nu poate fi integrată într-o strategie europeană. Întrebarea este dacă, la un moment dat, nu ar putea exista o mai mare flexibilitate în ceea ce privește echipamentele militare care nu sunt letale, jeepurile și așa mai departe. Nu am putea avea un program însă asta ține și de OCDE, un program care să ne permită să avem o cooperare integrată mai degrabă decât să ne bazăm pe cooperări bilaterale militare care sunt mai puțin integrate într-o strategie europeană. Francisca. Dacă am înțeles bine, noul proiect uh, legat de uh, programul de stabilitate va finanța și astfel de echipamente. Este corect? Je crois que peut-être j'ai été trop... Cred că am fost prea strictă atunci când am spus că nu pregătim militari. De fapt, nu finanțăm pregătirea strict militară. Putem pregăti militari în cadrul acțiunilor de menținere a păcii, de exemplu. În cadrul brigadelor stand-by ale Uniunii Africane, ajutăm instituțiile regionale și finanțăm uh, școlile care fac uh, pregătire militară, deci facem finanțare indirectă. Se aprobă curriculumul, e vorba despre uh, programe axate pe menținerea păcii, acțiuni de stabilizare. Însă, bineînțeles că nu finanțăm pregătirea în privința manevrării unui Kalashnikov și nu uh, finanțăm echipamentele letale. În această zonă există încă dificultăți și nu îndrăznim să pășim pe acest teren, pentru că se pune problema legalității cheltuielilor și problema nu este rezolvată pe plan internațional. Nu s-a răspuns la întrebarea ce este cooperare pentru dezvoltare și ce nu este. Comisia gestionează instrumente de cooperare pentru dezvoltare al căror obiectiv este lupta împotriva sărăciei și dezvoltarea durabilă. Instrumentul de stabilitate e un program care merge puțin mai departe și ne permite să inițiem acțiuni care răspund la nevoile de securitate. Nu îmi vine în minte acum un program în cadrul căruia am fi finanțat echipamente, materiale. Nu îmi vine în minte acum, dar eu nu mă ocup foarte mult de aplicarea instrumentului de stabilitate și risc să spună o prostie, deci mai bine tac. ce Mai sunt intervenții? Le recrutement de S-a menționat recrutarea femeilor în poliție. Mi se pare o idee excelentă, însă sunt de acord cu colega noastră care a vorbit despre rolul femeilor în transmiterea educației, în transmiterea culturii. Nu putem decât să salutăm acest lucru. Ați vorbit și despre dezvoltarea unui islam radical în această regiune. Cum să asigurăm protecția acestor femei știun, știind faptul că situația femeilor este foarte precară și devine și mai precară pe măsură ce se dezvoltă islamul radical. E o întrebare foarte complexă, e greu de răspuns. Este adevărat că radicalizarea islamului duce la o pierdere a autorității, a puterii femeilor. În societatea toaregă, femeile au un rol tradițional. Femeia este proprietara cortului. Ea este cea care se ocupă de cort, nu soțul. Sunt uh, aturi importante și trebuie să contribuim la menținerea lor. pentru că e important să contribui la educația femeilor. Și nu e același lucru să promovezi educația femeilor într-o țară ca Mauritania sau într-o altă țară. În Mauritania amenințările sunt considerabile. Și e adevărat că dacă vrem să luptăm împotriva islamului radical, trebuie să ne concentrăm din ce în ce mai mult asupra femeilor și asupra rolului lor în societatea tradițională. Bien, ça sera notre contribution aceasta va fi uh, contribuția noastră la egalitatea șanselor pentru finalul acestei dezbateri. Vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră pe un subiect care va continua să evolueze, deci vom avea nevoie de noi uh, consultări, veți fi din nou solicitați. Vom urmări acest dosar cu multă atenție, vom uh, urmări felul în care înalta reprezentantă va aborda această chestiune a integrării și noul Serviciu de Acțiune Externă se va putea exprima poate în modul cel mai global asupra acestei chestiuni. Sper că vă vom mai avea printre noi și sper că doamna Ashton ne va da câteva indicații cu privire la o adevărată strategie globală a Uniunii Europene pentru această zonă a Sahelului. Vă mulțumesc pentru contribuție. Luăm o pauză de două minute, după care trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Planul de securitate chimică, biologică, radiologică și nucleară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 Bien. Euh, S'il vous plaît. Aș vrea să reluăm sesiunea de astăzi și să avem un schimb de opinii cu privire la proiectul de aviz care a fost uh, pregătit uh, de doamna Lözing. E un proiect de aviz uh, cu privire la raportul Comisiei Libe asupra securității chimice, biologice, radiologice și nucleare. Ana Gomes este raportoarea din Comisia LIBE. Doamna Lozing a redactat a proiectul de aviz pentru comisia noastră. Îi dau cuvântul. Um, Mulțumesc. În primul rând, Aș dori să vă informez cu privire la proiectul de aviz referitor la consolidarea securității chimice, biologice și radiologice și nucleare în Uniunea Europeană. Apoi, voi dori să vă spun despre ceea ce s-a discutat săptămâna trecută la Strasburg. Mai apoi vom putea să discutăm. În primul rând, aș dori să spun următoarele. Raportul de la LIBE nu ne este disponibil, încă nu l-am văzut. La fel s-a întâmplat și atunci când se făcea proiectul de aviz și nu am putut să îl consultăm. Grupul meu politic și eu suntem de următoarea părere. Trebuie să existe întotdeauna o proporție echitabilă între o amenințare reală și măsurile care se iau. Mă voi concentra pe regimul de neproliferare. Trebuie ca statele să semneze tratatele care există. Apoi, în ceea ce privește riscurile uh, legate de atacurile CBRN, noi credem că trebuie să existe o uh, delimitare clară între abordări militare și civile. În cazul protecției civile, trebuie ca măsurile care se iau să fie strict civile. La reuniunea de săptămâna trecută, colegii și colegele au stabilit că trebuie să există o cooperație între forțele civile și cele militare, însă noi suntem de următoarea părere când forțele civile dispun de resurse și de personal suficiente, atunci ele pot să se implice în domeniul civil și pot să acționeze fără să aibă sprijin militar. Și acum în ceea ce privește armele biologice. Mă refer la Cartea Verde a Comisiei din anul 2007, Acolo s-au propus niște sugestii foarte bune și anume o educație mai bună în ceea ce privește catastrofele în societatea civilă, un schimb de informații, astfel încât forțele de protecție civilă să poată să recunoască amenințările, amenințările cu arme biologice și să poată reacționa. Foarte importantă a fost propunerea verzilor făcută la Strasburg. Dacă mi-amintesc bine, e vorba de niște amendamente, amendamente pe care cu siguranță le-am putea folosi. Domnul Paleschis, din partea socialdemocraților, a venit și el cu un document cu care sunt de acord. Majoritatea dintre aspecte sunt luate în considerare, mai ales în ceea ce privește um, aspectul, aspectul de protecție civilă. Domnul Palechis a formulat următoarele și anume Uh, în ceea ce privește mijloacele de care nu este neapărat nevoie. E vorba de un aviz care ar trebui să vină din partea sede, acest aviz despre care discutăm noi astăzi. Eu bănuiesc că Comisia Libe va prelua și anumite elemente. M-aș fi referit direct la acest raport din partea LIBE, dar așa cum v-am spus, nu mi este cunoscut conținutul acestuia. Termenul de, pentru amendamente a fost amânat până în 16 septembrie. Sper că până atunci voi avea raportul din Comisia Libe. Mi s-a spus că probabil îl voi primi în această săptămână dacă va reieși următorul fapt, și anume, colegii nu vin cu niște propuneri concrete, niște sugestii concrete, atunci colegii de la sede, împreună cu colegii de la sede, vom putea formula amendamente. Cam atât am avut de spus. Merci. Euh. Mulțumesc. Ana Gomes, în calitate de raportoare din partea Comisiei Libe și în numele grupului uh, socialist, pentru că domnul Palețchis este absent. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, doamna Lozing are dreptate. Este destul de ciudat că raportul nu a fost uh, finalizat decât astăzi. L-am transmis uh, spre traducere astăzi. pentru că uh, aveam în minte calendarul libe, însă iată că mă confrunt cu opinii cum este cea a doamnei Lözing și cu opiniile altor uh, colegi, uh, mai ales opiniile colegilor din Comisia ITRE, ceea ce mă ajută pentru că am avut astfel contribuția lor. Cum am făcut această muncă pentru LIBE, nu am putut să uit că sunt și membra Comisiei SEDE. Și am încercat tocmai să elaborez un uh, raport complet uh, și să țin cont de perspectiva securitate și de perspectiva libertății. Ceea ce pot să spun este că am uh, ținut cont de faptul că vorbim despre un plan de acțiune care a fost aprobat deja de Consiliu la sfârșitul anului 2009. Și am comparat planul de acțiune așa cum a fost aprobat de Consiliu cu ceea ce a propus Comisia. Și ceea ce am constatat este că Consiliul a slăbit măsurile propuse de către Comisie și a diluat responsabilitățile tuturor, mai ales responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește ceea ce ar trebui să fie o acțiune coordonată de luptă împotriva riscului de atac chimic, biologic, radiologic sau nuclear. E cu atât mai grav cu cât, între timp, din cauza tratatului de la Lisabona, Responsabilitățile s-au schimbat. Avem acum chiar și o clauză de solidaritate și există oportunitatea de a aplica această clauză de solidaritate. Aceasta este spiritul raportului meu. Cer Comisiei și Consiliului să sporească coordonarea orizontală între Comisie și statele membre, cooperarea orizontală și cooperarea verticală între diferitele instrumente ale Uniunii Europene în acest domeniu. Pentru că sunt numeroase. Vrem să sporim eficacitatea și viteza uh, transmiterii informațiilor, informații legate de analiză, planificare comună, exerciții operaționale comune, punere în comun a resurselor și așa mai departe. Și, de asemenea, să îmbunătățim măsurile medicale destinate fiecarei țări. Important este ca Comisia să aibă un rol normativ și reglementar mai important, așa cum uh, se prevedea în propunerea inițială a Comisiei, pentru a uh, acoperi decalajele existente între diferitele țări în acest domeniu. Sunt de acord cu doamna Lözing în privința faptului că Consolidarea regimurilor de neproliferare este esențială, însă trebuie să mergem mai departe și de aceea coordonarea orizontală și verticală este importantă. Nu voi menționa acum toate măsurile propuse, însă, din punctul meu de vedere, Există o chestiune foarte diferită de abordarea doamnei Lözing. Doamna Lözing preconizează o separare completă între apărarea militară și cea civilă. Eu, din potrivă, consider că în joc este viața cetățenilor și e în joc societatea noastră. Și ca atare, cred că trebuie să existe o articulare cât mai bună între civil și militar în ceea ce privește analiza, serviciile de informații, pregătirea acțiunilor și răspunsul ca atare. Parlamentul trebuie să ceară utilizarea mecanismului de protecție civilă cu toate competențele aferente acestuia, însă pentru că acest mecanism să fie eficace, trebuie să existe o cooperare între agențiile civile și militare, o articulare care nu este menționată în planul de acțiune. Și trebuie să existe o articulare cu toate centrele de excelență la care statele membre sunt obligate să participe în virtutea Convenției de, asupra armelor chimice, asupra armelor biologice. Însă, realitatea este că statele membre nu își îndeplinesc întotdeauna obligațiile. Există diferențe între texte, textul convențiilor și aplicarea acestora. Veți vedea care sunt propunerile pe care le fac la sfârșitul lunii septembrie am prevăzut primele discuții în cadrul uh, Comisiei Libe. Sper că textul va fi disponibil chiar mai devreme pentru toată lumea. Va fi adoptat în plenară în decembrie, cred. Deci uh, vom avea timp pentru a prelua toate ideile. Colegul meu, domnul Palețchis, care răspunde de monitorizarea avizului doamnei Lözing din partea grupului meu subliniază că aceste atacuri nu sunt uh, probabil, foarte probabile, însă ar avea consecințe catastrofale și ca tare e important să există o evaluare sistematică a riscului. De asemenea, domnul Paleckis subliniază că nu trebuie să vorbim doar despre amenințările reprezentate de uh, state, ci și de amenințări uh, care vin din partea grupurilor nestatale, așa cum uh, s-a menționat în cazul uh, regiunii Sahelului. E important de asemenea să evaluăm nevoile și disponibilitatea măsurilor de reacție, măsurilor de răspuns, mai ales măsurile medicale, importanța raporturilor de evaluare înaintate de către Comisie Parlamentului European. E un aspect pe care îl subliniez și eu, subliniez în raport pentru că decurge din uh, tratatul de la Lisabona și programul uh, de la Stockholm. Se vorbește despre o strategie a Comisiei Europene pentru a identifica lacunele în ceea ce privește nivelul de aderare a statelor membre, necesitatea uh, resurselor suficiente în ceea ce privește protecția civilă și, de asemenea, faptul că contează nu doar reacția la un incident chimic, biologic, radiologic și nuclear, și că e nevoie și de implicarea departamentelor de apărare militară pentru a beneficia de competențe și de informații necesare. El vorbește despre această coordonare între uh, elementul civil și cel militar. Doamna Suli pentru uh, grupul PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Gomez ne-a liniștit. Vom uh, putea dispune de text în ceea ce privește avizul doamnei Lozing. Domnia sa a ales să vorbească despre dezarmare, despre neproliferare. Toate acestea sunt frumoase, însă în comunicarea Comisiei nu se abordează această problematică. Trebuie să mergem mai departe. Eu una am o abordare mult mai pragmatică și amendamentele mele merg în acest sens. Vreau să mă refer la toate aspectele. Securizarea stocării, transportului, sensibilizarea personalului. Trebuie menționate foarte multe elemente. Există un punct în privința căruia sunt de acord cu doamna Lozing, importanța forțelor civile în cazul catastrofelor. Trebuie să înzestrăm cum trebuie și să dezvoltăm forțele civile. Nu sunt de acord în privința excluderii um, excluderii implicării um, elementului militar. Dacă excludem această cooperare cu forțele militare, cred că nu vom putea să rezolvăm anumite probleme. Trebuie să coordonăm capacitățile de reacție. Acest lucru este esențial din punctul meu de vedere trebuie să aducem sprijin populațiilor în cazul unor accidente, în cazul incidentelor și trebuie să fim cât mai performanți, cât mai reactivi cu putință. Așa cum a spus și doamna Gomes, nu putem să nu utilizăm experiența, capacitățile um, de analiza informațiilor și așa mai departe ale militarilor. E important pentru a ajuta ajuta populația în cazul unor accidente voluntare sau involuntare. Mulțumesc. Doamna Neitz, uh, pentru grupul ALDE. Domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult. Doamna Lözing s-a aflat într-o situație destul de specială, având în vedere că a trebuit să-și redacteze uh, avizul fără să aibă acces la raportul în privința căruia trebuia să-și formuleze opinia. Îi mulțumesc pentru efort și îi mulțumesc și Anei Gomes pentru ceea ce tocmai ne-a spus. Cred că doamna Lozing are dreptate atunci când insistă că eforturile legate de neproliferare trebuie continuate, ca și eforturile legate de reducerea, dacă nu chiar eliminarea armelor nucleare de pe teritoriul european. Grupul meu nu este unanim în această privință. Cu toții suntem pentru reducere și pentru control, însă aș minți dacă aș spune că tot grupul meu este pentru denuclearizarea totală. Nu ar fi exact. Asta nu înseamnă că eforturile de dezarmare trebuie să nu trebuie să fie dinamice și nu trebuie să fie continuate cu foarte multă energie, chiar mai multă energie decât până în prezent. Nu sunt uh, deloc de acord cu doamna Lösing în privința separării totale a activităților militare de activitățile civile în ceea ce privește intervenția, prevenirea și repararea consecințelor catastrofelor, care ar fi originea acestora. Am discutat deja despre acest punct în cadrul unor reuniuni pregătitoare. E posibil să apară situații în care prezența militară este indispensabilă pentru a asigura un minim de securitate fizică, securitatea necesară pentru a începe un efort de remediere a situației mi se pare evident, și cred de asemenea că am greșit dacă ne-am priva de echipamentele și experiența de care dispun militarii. Propria mea țară dispune de o unitate de intervenție rapidă, BFAST, care s-a specializat în intervențiile ultra-rapide, inclusiv și mai ales în domeniul umanitar, și cred că ar fi uh, o greșeală să ne privăm de intervenția unor astfel de unități. Din potrivă, Belgia consideră că Europa ar face bine să se înzestreze cu astfel de unitate la nivel european, însă asta este o altă poveste. Aștept cu nerăbdare textul colegei noastre, Ana Gomes, pentru a ne pune la punct amendamentele. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Buticofer, în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. După aceste observații foarte interesante ale doamnei Gomez, acum aștept și cu mai mare nerăbdare raportul, abia aștept să-l citesc. Mă bucur deja de acest lucru. Am putut să citesc deja documentul doamnei Lusing am doar câteva observații de făcut în, cu privire la acest proiect de aviz. Așa cum a spus și doamna Lözing, e vorba despre niște amendamente pe care ne dorim noi să le propunem în acele puncte în care dorim, de exemplu, în legătură cu siguranța nucleară. Mai există și niște propuneri de amendament despre care credem că ar trebui să se concentreze pe altceva decât inițial, în ceea ce privește nivelul riscului. Acesta ar fi un exemplu. Eu cred că textul propus de doamna Lözing lasă loc de interpretare și de aceea cred că ar trebui să alegem alte cuvinte În al doilea rând, în ceea ce privește armele nucleare, eu și grupul meu, Verzi, suntem de acord că trebuie să nu mai existe arme nucleare în partea vestică a Rusiei, fosta Uniune Sovietică, aproape. Și acum un punct controversat între colegii mei din proiectul de aviz al doamnei Lozing. Eu cred că am putea să cădem de acord să ajungem la o poziție echitabilă. Nu sunt de acord că trebuie să avem o despărțire clară în, or, în, or, în cadrul oricărui fel de eveniment în ceea ce privește apărarea militară și civilă. Nu putem să cerem această separare. Cred că Cred totuși că trebuie să existe o prioritate civilă, am putea să avem un asemenea scop și nu pur și simplu să spunem că e indiferent cine acționează, forțe militare sau civile. Și aici trebuie să găsim o formulare potrivită pentru acest scop. Mulțumesc! Uh, J'ai d'autres persoane care doresc să ia cuvântul, însă după acest uh, prim rând al raportului, în umbra și întreba pe doamna Lösing dacă dorește să revină asupra anumitor chestiuni. da... da, în primul rând aș dori să spun că separarea militară și civilă este în acest caz un scop pe care îl avem noi dar este clar că atunci când vorbim de un caz concret în, ca, în care un departament civil nu are informații suficiente, de exemplu despre armele biologice, atunci este foarte clar că e nevoie de cooperare între cele două departamente de apărare. Însă acesta este un obiectiv pe care ni l-am propus noi și anume ca în viitor și forțele civile să, se, să fie dotate astfel încât să se poată ocupa de asemenea evenimente. Și acum în ceea ce privește armarea și dezarmarea, vreau să fie foarte clar un lucru. Din punctul nostru de vedere, dezarmarea în domeniul nuclear duce și la scăderea riscurilor. Mă refer, bineînțeles, la terorismul nuclear și acesta poate exista doar atunci când avem și asemenea arme. De aceea, acest obiectiv este unul foarte important pentru noi și anume o dezarmare. Acum, în ceea ce privește cât de probabil este un eveniment. Și acest lucru îl cunoaștem, ne este foarte clar și tocmai de aceea l-am și menționat în text, pentru că trebuie să existe un anumit echilibru între, între un eveniment și cât de probabil este acesta să se întâmple și reacția noastră. Trebuie să existe, bineînțeles, această legătură. E nevoie de măsuri chiar și în cazul în care vorbim de un pericol mai mic, dar trebuie să existe peste tot un echilibru. Doamna Gomez a vorbit despre clauza de solidaritate. Și noi suntem de acord cu faptul că trebuie să existe o coordonare între acțiunile civile și între operațiuni militare. Apoi, din partea PPE, s-au mai spus următoarele, că ar trebui să existe o listă și, într-adevăr, și eu am cerut o asemenea listă. Cam atât mi-am notat până acum. Mulțumesc! Merci. mulțumesc foarte Eins hatte ich noch die Einbeziehung Russlands, das hatten wir Mai doream să spun și ceva despre Rusia. Am vorbit deja și în Strasbourg despre acest aspect, e de la sine înțeles. că nu mă refer strict la situație, la protocolul care guvernează această discuție, pentru că în calitate de raportor din umbră, din partea LIBE, am primit acest raport în iunie și în uh, în vară m-am apucat de citit, mă rog, m-am apucat să citesc armele chimice, biologice și nucleare și așa mai departe și am citit toate aceste chestiuni și mi s-a părut că cea mai importantă relație este cea pe care o putem face cu uh, combaterea terorismului, cu, mă rog, crima organizată și am început să pun la punct o serie de puncte de vedere în legătură cu acest subiect, dar în calitate de raportor din umbră am fost nevoită să aștept raportul uh, uh, colegii noastre și de-abia astăzi la prânz, când am ajuns aici, am reușit, am primit raportul, deci n-am reușit să-l citesc. Și cred că în PP încă nu am ajuns la un punct de vedere și, dacă bine mi-aduc aminte, încă n-am discutat în pe pe această chestiune. Adică am vorbit de SBRN, de CBRN, armele chimice, biologice, nucleare. Nu cred. Sincer, nu înțeleg acest uh, protocol, pentru că dacă nu avem decât o săptămână ca să facem amendamente, timpul este insuficient. Deci, oare n-am putea încerca să ne punem de acord de programele noi între noi, pentru că toți suntem aici, nu? Trebuie să și discutăm, însă nu am văzut raportul ca atare. Deci, nu știu care sunt punctele de vedere ale grupului din care fac eu parte. O să rezolvăm și problema asta. Nu intervin în numele PP-ului, deci, mă rog, asta o să vorbim în cadrul grupului de coordonare și ceilalți raportori din umbră, în cadrul grupului vostru. În ceea ce privește calendarul, sigur că trebuie să ținem cont și de AFET, pentru că acest aviz va fi votat în AFET, deci trebuie să avem grijă ca să ținem cont de toate termenele care v-au fost repartizate și care, într-adevăr, sunt foarte scurte. Michael? Ehm, Mulțumesc. Din cele spuse de Ana Gomes am următoarea impresie. În ceea ce privește raportul principal, cred că putem să lucrăm împreună. Aspectele civile, militare trebuie luate în considerare și trebuie să luăm în considerare aspectele pragmatice. În mod practic, dacă îmi uh, imaginez cum ar arăta o acțiune din partea uneia din aceste departamente, dacă trebuie să se, fac, să se ia o acțiune și nu există um, materiale, doar uh, militare există, atunci e clar că trebuie să se implice Departamentul de Apărare Militară. Pot să existe asemenea situații. M-aș bucura foarte mult să regăsesc în text și acest aspect. Vorbeați despre măsurile de care e nevoie pentru a oferi o mai mare protecție. Care ar fi măsurile potrivite? Cred că nu ne putem referi doar la măsuri civile. Cred că există anumite situații care nu ar putea fi gestionate de, de departamentele de apărare civile. Apoi, în ceea ce privește acordul internațional, cei care nu au semnat acest acord ar trebui să îl semneze. Aici suntem cu toții de acord. Apoi, în ceea ce privește o zonă în care nu există arme nucleare în Europa, de ce, de ce trebuie ca noi, această regiune din lume cea mai democrată și stabilă, noi care suntem amenințați și există elemente de nesiguranță, pentru că ne permitem. Nu, eu nu cred că e așa. Cred că, anumite, cred că există anumite regiuni în această lume care ar înțelege greșit problema. Și nu despre asta este vorba. E vorba de o poziție, un aviz la o comunicare a Comisiei. Comisia nu a spus foarte clar ce crede despre o zonă în care să nu existe arme nucleare. Vor mai exista dezbatere, aș vrea să se trateze mai concret această idee. Să vedem ce majoritate va exista atunci. Vă mulțumesc! Uh, Ana, oui. Since I uh, have written the text uh, in English. Am scris textul în limba engleză și pot să îl uh, dau colegilor dacă vor să-l pregătească. E posibil ca engleza mea însă să aibă nevoie de corecturi, mai mult ca sigur. Sigur că putem să discutăm, însă e un raport pentru LIBE, nu pentru SEDE sau AFET și nu mă ocup de chestiunea locației armelor nucleare. Chestiunea aceasta Uh, ține de alte comisii, chiar dacă nu sunt uh, împotriva uh, retragerii armelor nucleare din Europa. Vorbesc însă despre planul de acțiune. Ce face sau ce e pregătită să facă Uniunea Europeană în cazul unui atac terorist? Nu doar nuclear, biologic, chimic sau radiologic. Și în ceea ce privește mecanismul, solicit, de fapt, instituirea unui mecanism pentru reacția la crize care să articuleze mijloace civile și militare pentru a asigura o capacitate de reacție rapidă pentru a lupta împotriva dezastrelor CBRN. Însă, între timp, există mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, care este crucial și am solicitat într-o rezoluție ca acest mecanism să poată acorda asistență de urgență nu doar în Uniunea Europeană, ci și în afara Uniunii Europene. Și pentru asta e clar că aceasta este structura care ar trebui să intervină atunci când e vorba despre civili. Însă avem nevoie de mai mult decât atât chiar și în etapa premergătoare de detectare a riscurilor și de pregătire. Avem nevoie de implicarea capacităților militare. Capacitățile civile sunt foarte importante, însă, pentru că o parte dintre operatori sunt uh, companii care uh, folosesc substanțe chimice și uh, substanțe biologice. Și acestea pot fi furate și pot fi uh, Uh, deviate de la scopul lor uh, inițial. Deci e nevoie de pregătirea personalului care e implicat în transportul, manipularea acestor substanțe. E vorba despre un aspect crucial și e menționat deja în planul de acțiune și aspectul acesta ar trebui uh, subliniat. Este un alt element care face obiectul acestei propuneri. Dezbaterea începe de-abia și sunt sigură că doamna Lözing și alți colegi care au uh, o opinie asupra acestei chestiuni vor uh, veni cu contribuții și uh, comisia noastră va ține cont de ele. Aș vrea să amintesc calendarul. Data de depunere a amendamentelor e amânată pentru 28 septembrie. Avem două săptămâni pentru a citi propunerea, pentru a reciti proiectul de aviz și pentru a se face coordonarea în cadrul grupurilor politice. E vorba despre o marți la prânz, marțea de după sesiunea de la Strasburg, în așa fel încât toată lumea să fie avut timp să fi studiat uh, dosarul și să se coordoneze. Iată ce vă propunem un acord cu secretariatul. Domnului, domnul Buticofer. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi doresc să mai spun câte ceva despre ceea ce au spus colegii mei, și anume la punctul 4 din proiectul de aviz al doamnei Lözing, și anume la dezarmare, la armele, dezarmarea, la neexistența armelor nucleare. Cred că nu își are locul aici. Cred că ar trebui să existe, mi-aș, eu mi-aș închipui cu totul la altceva în ceea ce privește armele nucleare. Și de aceea vreau să amintesc de un citat în limba latină. Bien, ce sera le mot de la fin dans cette langue. Cred că ultimele cuvinte rostite la această ședință vor fi atunci în latină. Ne oprim aici pentru astăzi. Un alt anunț legat de calendar. Următoarea reuniune se va ține pe 27 septembrie Vom discuta raportul lui Cristian Eller cu privire la cooperarea civilo-militară. Am avut un prim schimb de opinii pe acest subiect înainte de vacanță și vom avea un schimb de opinii mai substanțial la următoarea reuniune. Și vă amintesc că pe 28 septembrie, marți, vom avea o reuniune comună cu AFET uh, și cu parametrele naționale este o reuniune importantă și v-aș ruga să fiți uh, prezenți și să interveniți pentru a ne apăra poziția care riscă să fie pusă în dificultate de parlamentarii naționali. Pe 28, deci. Mulțumesc. Precizez că secretarul general al NATO va fi uh, prezent la această reuniune cu parlamentarii naționali. Vă mulțumesc și uh, pe mai târziu.